Bună ziua, doamnelor și domnilor. V-aș ruga să ocupați loc. Cred că o să mai apară și alți membri. În general, luni este mai greu să ajungă aici eurodeputații din colțele mai îndepărtate ale Europei. Mai întâi formalitățile. Adoptarea ordinii de zi. Se pleacă de la premisa că aceasta este adoptată fără obiecții. Mulțumesc foarte mult. Trecem mai departe la punctul 2, comunicări ale președintei. Regret să spun că am câteva comunicări de făcut. În primul rând, în ceea ce privește dosarele de codecizie. După votul de pe 13 aprilie, în ceea ce privește amendarea directivei 97 9 ec a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește schemele de investiție și compensare, raportorul a indicat intenția sa de a, re, de a, de a începe negocierile pentru o potențială primă lectură. Acest lucru este una din prioritățile comisiei noastre uh, și, sigur, uh, mandatul va fi cel votat la ECON. Echipa de negociere va fi reprezentată de președinte, raportor și raportorii din umbră, așa cum se întâmplă de obicei la comisia noastră. Trilogul informal, uh, în ceea ce privește short selling-ul, va fi tot în uh, perioada următoare, în negociere cu președinția maghiară, pentru a discuta următorii pași procedurali în negocierile pentru a avea un acord uh, potențial într-o primă lectură. Echipa de negociere Econ a spus că va aștepta până pe 17 mai la uh, reunirea, reuniunea ECOFIN pentru ca astfel să putem ajunge la un acord cu Consiliul și să avem pe 23 mai un alt trilog. Dacă nu va, se va ajunge la un acord, atunci, evident, vom uh, proceda altfel și vă voi anunța. În ceea ce privește pachetul de guvernanță economică și rezultatul trialogului de pe 20 aprilie 2011, am explicat deja ce mandat a primit comisia noastră în fața uh, Consiliului. Raportorul și raportorii din umbră au sugerat să trateze pachetul cu cele șase propuneri. De asemenea, Consiliul trebuie să dea dovadă de creativitate în găsirea unor soluții de compromis. Se așteaptă ca Consiliul să facă prima mișcare pe anumite subiecte. Consiliul și Comisia au subliniat importanța propunerii legislative și și-au exprimat angajamentul de a depune toate eforturile necesare pentru a găsi un compromis cu Parlamentul European. Toate părțile implicate au uh, fost de acord să înceapă dezbaterea privind chestiunile orizontale la următoarea reuniune. Următorul trialog va avea loc mâine, pe 3 mai, de la 9 la 12. Al doilea trialog va fi pe 4 mai, de la ora 3 după amiaza la 6 după amiaza. Iată Doamnelor și domnilor, care sunt comunicările președintei în ceea ce privește trialogurile în derulare. Acum am deosebita plăcere de a trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. Avem o audiere publică cu Mervyn King și Andrea Enria, vicepreședinți ai Comitetului European pentru Risc Sistemic CERS. Această audiere are loc în conformitate cu articolul 54 al regulamentului de procedură. Vicepreședinții Comitetului European pentru Risc Sistemic trebuie să parvină în fața comisiei noastre pentru a ne prezenta cum anume își vor structura activitățile. Iată cum se va structura audierea publică. Vor interveni invitații noștri, mai întâi prim vicepreședintele Mervyn King, apoi uh, va interveni al doilea vicepreședinte uh, al uh, CERS, domnul Enria. Fiecare are dispoziție câte 5 minute și apoi uh, se vor adresa câte 3 întrebări celor doi vorbitori, după care vom continua astfel încât să avem un proces de dialog structurat, dacă vreți. V-aș atrage atenția asupra unui lucru, stimați deputați. Dacă depășiți uh, intervenția de un minut, atunci nu vom avea suficient timp la dispoziție pentru ca vorbitorii noștri să ne și răspundă. V-aș ruga să nu adresați întrebări multiple în uh, acel un minut, fiindcă altfel cred că nu vom ajunge să răspundem la toate întrebările mai ales la ultimele adresate. Acestea fiind spuse, am onoarea să-i dau cuvântul domnului, domnului uh, King pentru 5 minute. Doamnă președintă, uh, doamnă Bowles, stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi astăzi în fața dumneavoastră. Doresc să fac o scurtă remarcă introductivă. Recenta criză economică și financiară a avut un impact devastator asupra economiei europene se estimează că 5 până la 10% uh, am avut o scădere de 5 până la 10%. Sistemul european bancar în continuare trebuie să fie reparat. Reforma sistemului financiar, a structurii acestea, a reglementării acestea reprezintă lucruri esențiale dacă dorim ca pe viitor să evităm o nouă criză avem nevoie de un sector financiar competitiv și eficace pentru ca astfel să avem o economie de succes. Una dintre lecțiile importante ale crizei este aceea că bilanțul sectorului bancar s-a extins până la punctul în care a devenit extrem, extrem de fragil s-a ajuns la o, și s-a ajuns la o volatilitate, volatilitate crescută a economiei reale. Așadar, CERS are obiectivul de a trece dincolo de analiza instituțiilor individuale și de a privi sistemul în ansamblul său. CERS a făcut câțiva pași importanți în acest sens. După cum știți, uh, Consiliul General s-a reunit de două ori deja acest, în acest an și se va reuni încă o dată săptămâna viitoare. Avem și un uh, Consiliu Director, uh, în care sunt și eu membru, și care, iată, ghidează lucrările ce vor fi discutate și prezentate în fața Consiliului General. Deja activitatea consiliilor uh, consultative a început și de asemenea au fost numiți membrii Consiliului uh, Științific. CERS are în față trei mari provocări. În primul rând, trebuie să ia în calcul și să reacționeze în uh, consecință față de toate avertismentele. Trebuie să facă recomandări, uh, pentru că în continuare economia europeană este amenințată. Avem criza datoriei publice, avem uh, niște dezechilibre la nivelul economiei reale europene. Și de asemenea, avem uh, niște tendințe deloc durabile în ceea ce privește cererea pe, economie, pe piața economică europeană. De aceea, trebuie să întreprindem anumite măsuri specifice și sunt foarte ferm în ceea ce privește acțiunile CERS. Am fost impresionat de angajamentul și devotamentul unor politicieni uh, extrem de implicați. În al doilea rând, trebuie să discutăm despre instrumentele politice ale CERS care trebuie în continuare să fie definite. CERS nu are puteri, nu are forță de lege și de aceea trebuie să ia măsuri la cel mai ridicat standard, ținându-se cont de principiul eficienței. Și asta, am să vă dau un exemplu despre cum anume pot fi date recomandări la nivelul CES care să fie implementate la nivel național. În ceea ce privește um, armonizarea uh, cerințelor de capital, uh, dacă le-am armonizat pe acestea, atunci cu siguranță am îmbunătățit situația la nivelul economiei reale. În anumite situații, un instrumentar de acest gen ar putea să fie prea slab și prea uh, restricționar Ar fi așadar foarte ciudat dacă un singur corp european ar uh, pune obstacole în fața celorlalte foruri europene la acest capitol. În al treilea rând, CERS va trebui să coopereze mult mai strâns cu cele trei autorități de supraveghere la nivel european. Colegul meu, uh, domnul Enrias, se va exprima pe acest subiect. La final, doresc să vă spun că, în calitate de vicepreședinte CERS, sunt pe deplin angajat să analizez ceea ce se întâmplă la nivelul stabilității economice financiare, să analizez riscurile care persistă și să reacționez în consecință. Stau astăzi în fața dumneavoastră, dispus să răspund tuturor întrebărilor pe care mi le veți adresa în ceea ce privește activitatea CERS. Președinta, mulțumim foarte mult pentru uh, intervenția foarte succintă. Trecem mai departe la intervenția vicepreședintelui Enria, care cred că este deja sătul de mine, fiindcă este a patra oară când ne întâlnim în doar câteva săptămâni. Așadar, Andreea, ai acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnilor și doamnelor deputați. Sunt onorat să apar în fața dumneavoastră ca al doilea vicepreședinte al CERS. Rolul meu uh, derivă din poziția mea de președinte al Comitetului Comun al uh, Autorităților Europene de Supraveghere și mă voi repeta la, uh, referi la nevoia de a asigura o interacțiune între supravegherea macro și microprudențială. Lecția derivată din criză, din sistemul de supraveghere macroprudențial, nu a fost suficientă și mă voi referi la cele trei chestiuni care solicită cooperarea mai profundă între CERS și cele trei autorități. În primul rând, supravegherea macroprudențială nu a beneficiat de date prevenit, provenite din supraveghere. În trecut s-au făcut colectări de date la nivelul autorităților de supraveghere, dar se poate face mai mult pentru că datele existente acum nu sunt suficiente. Analizele de macroprudențiale trebuie să se bazeze pe aceste date venite din evaluările de risc ale instituțiilor financiare, uh, care rezultă din examinările în teren și din alte revizuiri macroprudențiale ale instituțiilor financiare. Inițial, nu de mult, sau au fost implicate în asemenea evaluări de risc pentru a vedea care sunt evaluările de impact făcute la grupurile transfrontaliere. Dar progresele făcute în acest sens pentru a asigura cu adevărat o analiză integrată a vulnerabilității și a potențialului de risc urmează să fie făcută. Ehm, acest sistemul european de supraveghere financiară se referă la această chestiune. compoziția Comitetului de Conducere al, CES, al CERS eh, are două componente constructive, se bazează pe dialogul constructiv dintre băncile centrale și autoritățile de supraveghere. Autoritățile europene contribuie substanțial la identificarea și analiza riscurilor și vulnerabilităților prin asemenea evaluări sectoriale și cross-sectoriale iar uh, la ora actuală e nevoie de date provenite și de la instituțiile individuale. Există provocări, bineînțeles. Pe de o parte, autoritățile de supraveghere care au contact direct cu instituțiile financiare s-ar putea să nu aibă perspectiva macroprudențială care să permită uh, unele rezultate potrivite, pe de altă parte, cererile din, de informații de supraveghere s-ar putea să depășească procesul de supraveghere și să ducă la o analiză macroprudențială care să intre în conflict cu activitățile de supraveghere obișnuită. Un al doilea defect al analizei macroprudențiale este faptul că nu, a existat, nu a existat mecanisme de punere în aplicare. E momentul să se ia măsuri de politică care să asigure că aceste activități nu vor scădea. De asemenea, se pune problema și noului setting instituțional pentru că regulamentele de înființare a autorităților uh, europene și a CERS uh, dau naștere unor acțiuni, unui mecanism de follow-up în ceea ce privește atenționările și recomandările uh, emise de CERS asigurarea unei, unei uh, interacțiuni line între nivelele macro și microprudențiale uh, vor fi o provocare. Implicarea activități, uh, autorităților de supraveghere în deciziile de politică vor fi esențială pentru ca acțiunile de follow-up să aibă prioritate și să ducă la punerea în aplicare uh, în fiecare zi acțiunilor de supraveghere. Dar s-ar putea să fie și cazuri în care cei care primesc aceste recomandări au rețineri în a acționa trebuie ca aceste mecanisme de acționează sau explică să funcționeze corect și presiunea generată de egali să își aibă locul ei în acest mecanism. A trei, al treilea defect uh, al noii instituții uh, pe care trebuie să-l rezolve noul cadru instituțional este acumularea riscurilor sistemice în afara sistemului reglementat. Aici e nevoie de acțiune concertată. În acest caz, CERS și autoritățile europene se confruntă cu uh, provocări semnificative. În primul rând, uh, existența datelor, apoi când există date s-ar putea să fie greu să punem la punct un dosar convingător pentru extinderea domeniului de aplicare al reglementării pentru a vedea care sunt noile seturi ale instituțiilor. Lucrul acesta se poate face în momentul în care, de exemplu, riscurile au ajuns într-o altă zonă nereglementată. Funcționarea eficientă a supravegherii macroprudențiale este o întreprindere majoră și este un ingredient cheie al succesului. Vreau să vă asigur că în calitatea mea voi asigura această interacțiune și mă voi ocupa de provocările care îmi vor fi puse în față. Vă mulțumesc foarte mult, președinta, mulțumesc foarte mult foarte bună cooperare încă de la început și trecem acum la întrebări. Un minut pe întrebare și apoi patru minute pentru răspuns. Prima întrebare în, în numele PPE, domnul Jean-Paul Gozes. Mulțumesc, doamnă președinte. Domn, domnilor, permiteți-mi ca mai întâi să vă urez bun venit, pentru că uh, e prima oară când veniți aici în această calitate și vă sacrificați, ca să spun așa, pe altarul uh, Parlamentului European încercând să răspundeți la întrebările uh, aleșilor. Sper că vor fi niște întrebări pertinente. În uh, linie dreaptă, pe linie cu ceea ce a spus dumneavoastră în legătură cu defectele care trebuie eliminate în viitor, am o, o întrebare foarte simplă și anume, credeți că astăzi dispuneți de mijloacele necesare în ce privește personalul, resursele bugetare, ca să vă îndepliniți misiunea pe care tocmai ne-ați descris-o. Mulțumesc! Mervyn, when you're ready. Oh, Mervin, da, uh, mulțumesc pentru această întrebare. Dacă îmi dați voie, voi răspunde în engleză, pentru că asta e limba oficială a CERS. <clears throat> și știu că colegii mei mă ascultă în acest moment. Cred că avem, într-adevăr, resurse suficiente și eu cred că principala provocare pentru CERS nu este neapărat uh, personalul sau resursele financiare, pentru că, iată, avem un secretariat de 25 de persoane, sunt foarte talentați, avem resurse puse la dispoziție de uh, băncile naționale și de uh, organismele de supraveghere. Dar, cred eu, principala provocare și în general este provocarea oricărui organism de uh, supraveghere, e uh, ceea ce, ce hotărâri vor lua oamenii. Până la urmă, nu e vorba de multe detalii, dar până la urmă e, întrebarea se pune dacă facem sau nu judecățile corecte. E vorba de hotărâre, de analiză, e vorba până la urmă de calitatea intrinsecă a persoanelor uh, implicate. Eu cred că punctul foarte al cerții este că uh, aduce împreună toți guvernatorii băncilor centrale din Uniunea Europeană și șefii organismelor de supraveghere, uh, persoane care ca grup trebuie să ajungă la o judecată comună. Dacă nu reușim să facem acest lucru și să găsim soluțiile corecte, Asta ne spune multe despre uh, faptul că alegerile uh, persoanelor din băncile centrale uh, nu sunt corecte, dar eu am încredere în colegii mei și eu cred că sunt persoanele potrivite. Deci nu cred că e vorba aici de bani sau de uh, numărul de persoane, ci de calitatea judecăților care sunt făcute și a deciziilor luate și hotărârea ca după ce o hotărâre este luată, de a o pune și în practică. Aici avem nevoie de sprijinul dumneavoastră, pentru că CES câteodată va face lucruri pe care unii le vor considera ca fiind foarte nepopulare și vom avea nevoie de uh, susținerea Parlamentului dumneavoastră ca să ne dea sus sprijinul pentru a putea să ne continuăm activitatea în unele sectoare financiare care când în când, uh, din când în când se bucură de o putere de lobby enormă și eu sunt uh, încrezător de sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc. Jean-Paul, dorești să uh, mai spui ceva? Nu? Te mulțumește răspunsul? Bine, în acest caz trecem la următoarea întrebare, dar nu văd, uh, nu văd pe pervanș. A, nu. Nu e pervanș și din, din... Va fi pusă întrebare de domnul Peter Skinner, domnule socialiștilor. Mulțumesc, domnule King, domnule Ria, Amândoi sunteți bancheri, e clar. Însă, aveți trei autorități, uh, asigurări, uh, uh, piețe, sectorul bancar și probabil secretariatul e dominat de statul BCE, 25 de oameni foarte buni, sunt convinși, dar vedeți încotro să îndreaptă întrebarea mea. Deja. Noi, cei de la Parlament, știm că eu, <laughs> da, și știu mulți de aici că eu mă ocup de asigurări, deci deja râd, uh, probabil că vom avea de analizat multe, multe informații, uh, se vor suprapune uh, sectorul, supravegherea prudențială sau bancherii vor avea de câștigat în această bătălie, pentru că probabil se vor lua decizii conflictuale. Uh, cum veți soluționa aceste conflicte între dumneavoastră și cum ar putea avea un rol de jucat și Comitetul Comun? Dar răspuns, nu, eu nu văd niciun conflict aici, pentru că eu consider că una din marele probleme înainte de apariția crizei financiare a fost faptul că politica monetară a dispunea doar de un instrument, uh, ratele dobânzii pe termen scurt, pentru a menține stabilitatea prețurilor, dar și a menține stabilitatea uh, sistemului financiar, un instrument care nu a reușit să facă aceste lucruri. A ajuns la stabilitatea prețurilor, dar nu a reușit să ne uh, dea pârghile necesare în sectorul financiar. Deci eu cred că instrumentele macroprudențiale mm, în legătură cu care uh, noi vom face uh, recomandări implementate de autoritățile naționale, sunt un supliment binevenit la instrumentele pe care le avem deja la dispoziție și nu văd niciun motiv pentru care trebuie să existe un conflict. Cred că înaintea crizei, dacă ar fi existat instrumente macroprudențiale, ar fi putut să împiedice expansiunea extraordinară a uh, central setting monetary policy. And I think... a bilanțelor bancare în întreaga Europa. Și eu cred că în ce privește asigurările, eu cred că uh, asigurările sunt diferite de uh, sectorul bancar. Sigur, sunt riscuri sistemice ocazionale, dar nu uh, este o așa mai diferență. De aceea, iată că și sectoarele sunt și reglementate diferit. Dar aici, nici aici nu văd un conflict între supraveghetori uh, Eh, și noi de la CER suntem conștienți că există diferențe esențiale între sectorul bancar și sectorul eh, asigurărilor și riscurile sistemice din, care pot apărea în aceste două sisteme. Ați întrebat și în legătură cu comitetul acesta comun. Eh, a, asta păstrați întrebarea pentru următoarea rundă, înțeleg. Bine dar trebuie să și țineți minte asta atunci când vom ajunge la momentul necesar, la momentul respectiv. Bun, acum următoarea întrebare, Silvii Gula, eh, din partea grupului ALDE. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Domnule guvernator, să nu vă supărați pe mine dacă vorbesc franceză, deși limba de lucru a eh, CES este engleza, însă eh, raportorul întâi era francez și am lucrat bine cu ceilalți. Întrebarea mea se mă referi la aspectul european al misiunii dumneavoastră. Atunci când am negociat cu Consiliul, ne-am confruntat cu reprezentanța unor guverne care au introdus față de textul Comisiei și față de voința echipei domnului de la Rozier, ideea, au introdus ideea unei clauze de salvgardare în cazurile în care ar, s-ar părea că decizii luate de autoritățile europene ar putea duce la luarea unor măsuri Uh, având incidență asupra uh, bugetului unui stat membru. Dar, iată, ne aflăm într-o criză în care situația băncilor și situația uh, datoriei publice se hrănesc una pe alta și problema, iată, persistă. Domnule Henry îi voi uh, adresa mai târziu întrebare. Da, din punct de vedere sistemic, dacă dumneavoastră vedeți că uh, după testele de rezistență se cere o recapitalizare cu bani publici. Ce faceți dumneavoastră în calitate de vicepreședinte al CERS? Mulțumesc! Da, mulțumesc pentru întrebare, spune domnul King. Cred că întrebarea asta, uh, la întrebarea asta se poate răspunde în două feluri. În primul rând, rolul CERS în aceste teste de rezistență, când CERS, în scurt timp, se va implica pe deplin în revizuirea asta de către EGAL, deci la următoarea ședință a Consiliului Director vom uh, asculta uh, punctul de vedere ale experților despre aceste teste de rezistență. După aceea, Andreea va anunța rezultatele testului de rezistență la o dată ulterioară. Însă CERS-ul va trebui să țină cont de rezultatele acestor teste pentru a decide dacă sistemul financiar este fragilizat sau nu. Ă, a doua parte a întrebării se referă la recapitalizare. Eu consider că putem deja spune și deja am spus-o de altfel într-una din conferințele noastre de presă că dacă, și subliniez dacă, va fi necesar să ă, se întreprindă o recapitalizare a vreunei bănci europene, atunci Autoritatea Națională de Resort trebuie să fie gata, când se anunță rezultatele testului, să aibă un plan uh, Eh, pentru ca banca sau eh, autoritatea de stat va recapitaliza instituția respectivă. E eh, esențial. Ar fi foarte greșit dacă după rezultatele testului va urma o, o pauză între, cu, în, înainte de a se anunța planul de recapitalizare. Dar modul în care se face asta nu, o hotăr, nu hotărâm noi, ci instituția însăși și guvernele naționale hotărăsc. Însă, în ce privește strategia, noi am spus deja că în cazul în care uh, rezultatele acestor teste vor fi făcute publice și vor fi făcute publice în a doua parte a lunii iunie, atunci deja toate autoritățile naționale trebuie să fie gata să recapitalizeze orice instituții care au avut rezultate negative la test. Aș mai face un comentariu aici în legătură cu aceste teste de rezistență care sunt prezentate uh, de multe ori ca um, având uh, uh <laughs> picați și reușiți. Însă, nu cred că imaginea e corectă. Uh, testele nu fac decât să pună întrebări. Ce ar fi dacă s-ar întâmpla anumite lucruri? Care ar fi impactul asupra unor instituții? Pentru a evalua vulnerabilitatea, fragilitatea celor instituții. Uh, noi ne imaginăm scenarii. Nu știm dacă aceste scenarii se vor întâmpla în realitate, dar nu dăm răspunsul cu da sau nu. Deci, iată, așa trebuie văzute aceste teste. O instituție care reușește acest test nu înseamnă că e în mod necesar una de care acum putem să uităm, pentru că e complet sigură. De asemenea, cei care pică la, acești, la acest test Eh, probabil că au nevoie de mai mult capital, dar după ce vor obține acest capital își vor putea continua activitatea. Deci e important să considerăm aceste teste ca fiind o parte continuă a procesului de supraveghere în Europa, una care e în mod inevitabil, pentru că majoritatea instituțiilor majore au eh, natură transfrontalieră. Deci e bine să facem aceste teste la nivel european și rezultatele lor ne spun lucruri în legătură cu vulnerabilitatea instituțiilor în cauză, din punct de vedere al, uh, asta și în folosul politicienilor și al piețelor financiare. Mulțumesc. Și acum, următoarea rundă de întrebări uh, pentru domnul Eria. În primul rând, Jean-Paul, dacă nu cumva doresc să mai aștepți. Nu, doamna președinte, astăzi îndeplinesc eu toate funcțiile, câteodată, iată, ne gândim în perspectivă. Eu, dacă doriți să intrați în acest joc, eu vreau să ne gândim retrospectiv. Dacă comitetul dumneavoastră ar fi existat acum 2 ani, gândiți-vă ce s-ar fi schimbat, de exemplu, în ce privește datoria publică. Da, sigur, știu că e un joc dificil, dar dumneavoastră știți deja răspunsurile, cred. Yes, thank you. Um... Mulțumesc pentru întrebare, spune domnul Enria. Sigur, m-am gândit și eu la ce s-ar fi întâmplat în timpul crizei dacă am fi avut uh, acest mecanism nou. M-am gândit mai mult în ceea ce privește partea de supraveghere, nu neapărat tot ceea ce ține de CERS. Și oricum, problema este una cu două fațete. Dacă am fi avut acest mecanism, atunci am fi avut posibilitatea de a trage un semnal de alarmă mult mai rapid în ceea ce privește sectorul bancar gri. Știu că s-au purtat discu- discuții pe acest subiect uh, în ceea ce privește transferul de risc uh, creat astfel și în ceea ce privește potențialul risc uh, sistemic care era strâns legat de uh, ce se întâmpla în sectorul bancar, de exemplu, activitățile bancare față de datoria publică. Consider că pe atunci evaluarea s-a bazat pe o posibilă concentrare a riscului, însă noi nu am avut de unde să știm ce se întâmpla la ora respectivă cu riscul uh, acesta și cu potențiala răspândire a acestuia la nivelul economiei. Toate indiciile ne arătau că sistemul ar putea deveni mai rezistent prin distribuția riscului. Însă mai târziu ne-am dat seama că din cauza concentrării riscului sistemul a fost mult slăbit. Așadar, uh, analizând situația, solicitând uh, informații adiționale față de transferul de risc, ar fi fost lucrul care ar fi putut să preîntâmpine ceea ce s-a întâmplat în timpul crizei economice și financiare la nivelul bancar. Am fi putut uh, trage anumite semnale de alarmă pentru a preîntâmpina aceste lucruri. O altă posibilitate ar fi fost uh, aceea de a declara stare de urgență. Acum CERS poate solicita Consiliului să declare stare de urgență și în acel moment autoritățile de supraveghere ar putea să ia decizii în regim de urgență care să fie implementate peste tot în Uniunea Europeană. Același lucru ar, fi, ar putea fi implementat și de către autoritățile de supraveghere. Așadar, cred că o astfel de cooperare și de acțiune concertată, concertată ar fi fost foarte bune uh, în timpul crizei economice și financiare pentru a solicita întreprinderea de acțiuni concrete. Probabil că astfel am fi avut o acțiune mult mai bine coordonată, un răspuns mult mai eficient la criză, ceea ce ar fi generat o plusvaloare semnificativă. Președinta. Bine, avem o serie de întrebări care s-au adunat și care necesită un răspuns. Aș prefera să le, să le oferiți acum un răspuns. Peter, uh, ți-a adresat o întrebare, Andreea, în ceea ce privește um, comitetul uh, comun. Ce ne poți spune despre acesta? Domnule Enria, reprezint vicepreședinte, uh, sunt vicepreședintele CERS, sunt și vicepreședintele Comitetului uh, Comun. Și poate că, cine știe, la anul situația va fi alta. Am avut uh, săptămâna trecută prima reuniune a acestui comitet și a avut loc prima rundă de dezbatere a riscurilor în cadrul CERS la nivel transsectorial, pentru că am avut un raport pe acest subiect întreprins de cele trei autorități. Nu sunt pe deplin satisfăcut acum de ceea ce a implicat analiza transsectorială de risc. Însă, totuși, lucrurile merg într-o direcție bună. Ne aflăm în etapa în care viziunile sectoriale abia capătă contur. Se observă exact cum evoluează lucrurile acum, pentru ca mai târziu să venim cu adăugiri ale uh, acestui sistem uh, cu abordări sectoriale. La prima reuniune a acestui comitet am dorit să avem uh, o întrevedere cu persoanele responsabile în cadrul diferitelor autorități de supraveghere, astfel încât să avem un proces mult mai eficace pentru evaluările ce vor fi făcute pentru reuniunile următoare la CERS. Mulțumesc, spune președinta. O altă întrebare pendinte se referă la Diferența care ar fi fost făcută de CERS în urmă cu 2 ani este o întrebare adresată domnului King. O întrebare foarte dificilă, este greu de estimat un astfel de lucru. Cu siguranță, dacă am fi avut înainte de criză instrumentul CERS, atunci nu am fi avut uh, Uh, problema datoriei publice, fiindcă datoria publică este un rezultat al crizei bancare. Așadar, am fi analizat direct sistemul bancar și ne-ar fi îngrijorat cu siguranță bilanțul sector, acestui sector. Și după cum a spus deja Andreea, s-a vorbit foarte mult uh, pe aceste teme. S-a vorbit uh, foarte mult despre riscul care persista la nivelul sistemului bancar, despre ceea ce se întâmpla cu acordarea ratingului de AAA, însă aceste semnale de alarmă au fost uh, trase degeaba, fiindcă, iată, am văzut foarte clar că în acele uh, momente nu puteam decât să reacționa la ceea ce se întâmpla la nivelul sistemului bancar. Eu cred că CERS ar avea două avantaje. Odată, noi avem autoritatea unui corp european, uh, suntem uh, o organizație sprijinită la nivel european și în momentul în care noi semnalăm un risc, în momentul în care transmitem o recomandare, se ține cont de acestea. Și în al doilea rând, avem o oportunitate reală de a îi determina pe oameni să asculte ceea ce avem de spus și să dea curs recomandărilor noastre. Iată, cred că astfel s-ar ajunge la o îmbunătățire semnificativă și cred că activitatea asta este îmbunătățită prin competențele conferite. De asemenea, trebuie menționat și angajamentul politic manifestat față de CERS. O problemă cu care ne-am confruntat uh, la începutul crizei economice și financiare a fost aceea că presa, politicienii, parlamentarii au considerat că sectorul financiar se, de- se descurcă, de fapt, foarte bine care înregistrează performanțe excelente și nimeni nu a vrut să asculte care sunt problemele și ce se va întâmpla în momentul în care acestea vor lua amploare. Așadar, uh, acum lucrurile s-au schimbat și în momentul în care CERS va emite o recomandare, va trage un semnal de alarmă, atunci vom avea nevoie de sprijinul noastră, de sprijinul Parlamentului European, pentru ca recomandările noastre să fie luate în serios. Pentru că, iată, în perioada pre-2007 nu s-a întâmplat așa. Așadar, activitatea noastră va avea rezultate. Rezultatele nu vor fi unele imediate. Și ideea este că, deocamdată, problemele la nivel european sunt cât se poate de reale. Însă, iată, criza bilanțului bancar este una fără precedent și tocmai de aceea a sosit momentul să îndepărtăm uh, răul de la rădăcină și să ne asigurăm că astfel de crize nu se repetă. Mulțumesc. Pervanș Peres are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, Domnule vicepreședinți, am o întrebare pentru domnul King, dar poate va dori să răspundă și domnul Enria. Am două întrebări, de fapt. Prima, prin crearea acestei noi structuri, am creat de asemenea și un comitet științific consultativ în care diversele părți interesate ar trebui să fie reprezentate ca să poată interveni în dezbatere. Ce așteptați din activitatea acestui comitet consultativ și cum vă imaginați că ar putea acest comitet să se structureze ca să fie ca o contrapondere față de influența altor actori. Știm că de foarte multe ori alți actori au folosit cu foarte mult talent uh, conflictul de interese, lobby-ul și toate um, micile trucuri din regulament. A doua întrebare. Când uh, analizăm modul în care se face supravegherea, când vedem modul în care uh, se facă evaluările, ne dăm seama că se fac din perspectiva stabilității financiere. Și în spatele ideii de liberă circulație a capitalurilor există foarte multe chestiuni um, care nu țin de stabilitatea financiară. Nu am timp să intru în detaliu, sper că ați înțeles întrebarea mea. Și ideea este ne putem limita să supraveghem numai stabilitatea financiară, cât privește funcționarea piețelor de capital, pentru că există dimensiuni macroeconomice care nu țin numai de stabilitatea financiară. Mulțumesc foarte mult! Thank you, It's one question. Mulțumesc, Pervanș. Uh. Um, well, on the, on, on, I mean, of course, on... Andreea Enri are cuvântul. Mulțumesc. În ceea ce privește supravegherea și consolidarea acesteia pe piețele de capital. Sigur că acum se subliniază importanța acestui lucru, fiindcă am văzut foarte clar ce se întâmplă în lipsa unei supravegheri consolidate. Am văzut cum este afectată creșterea economică. Uh, Mervin a menționat acest lucru în intervenția sa de la început. Așadar, trebuie să consolidăm, după cum am spus, stabilitatea financiară. Și vreau să mulțumesc pentru, adresarea, pentru întrebarea adresată, fiindcă, iată, Parlamentul și Consiliul vor trebui acum să transpună acorduri internaționale în acte normative europene. S-au făcut multe lucruri în ceea ce privește um, reparațiile regulamentare de care era nevoie, însă acum trebuie să se întreprindă anumite reparații de supraveghere, pentru că, într-adevăr, sunt unele lucruri care au mers prost la capitolul supraveghere pe timp de criză și ar trebui să întreprindem mai mult efort pentru a trage învățămintele necesare. Înțeleg foarte bine perspectiva dumneavoastră. Nu este vorba doar despre stabilitatea financiară. Piețele de capital sunt utilizate și în alte scopuri. Dar, în ultimii ani, cred că am înregistrat anumite evoluții care să ne arate care sunt bunele practici pentru analiza de impact. În momentul în care CERS va emite o recomandare uh, cu privire la politicile de reglementare, se va ține cont de impactul social, de impactul economic și așa mai departe. O componentă principală a activității CERS va fi tocmai aceea de a încerca, așa cum a spus și Mervin, să emită recomandări în momentul în care lucrurile merg bine, pentru a preîntâmpina răul. Așadar, vrem să acționăm în momentul în care lucrurile evoluează, în momentul în care se merge înspre bine în ciclul de creditare. De ce? Pentru că astfel vom sprijini mult mai bine, mult mai eficace creșterea economică pe termen lung. În ceea ce privește uh, comitetul, uh, comitetul consultativ științific, este foarte important că avem acest for, fiindcă, iată, se va ține cont de opiniile independente ale uh, unor indivizi care sprijină activitatea CERS. Personal am așteptări foarte mari de la ceea ce se uh, întâmplă la CERS. Marvin este prim președinte al uh, comit acestui comitet științific și comitetul respectiv a avertizat uh, ce se va întâmpla în momentul în care persistă un risc sistemic la ni- în nivelul uh, sistemului economic și bancar. Și este important să avem structuri care să ne permită să răspundem. În ceea ce privește uh, procesul de selecție a membrilor acestui uh, comitet uh, consultativ științific, ei bine, a fost un proces laborios, delicat și, desigur, important. Am avut persoane extrem de calificate care și-au depus candidatura și până la urmă au fost alese acele persoane cu o experiență deosebită în acest sector. De aceea, cred că aportul adus de aceștia va fi extrem de valoros pentru activitatea noastră. Președinta, mulțumesc. Au fost lăsate două întrebări și cred că acele două, acele întrebări îl vizau oarecum și pe domnul King. Poate că de aceea doriți și dumneavoastră să interveniți înainte să trecem mai departe. Mulțumesc, voi fi subțint. Este o întrebare foarte importantă. Așadar, uh, reglementarea mult prea restrictivă este într-adevăr o problemă aici. Și tocmai de aceea ar trebui să o luăm foarte în serios. Tocmai de aceea comitetul științific acționează dezinteresat și oferă o analiză obiectivă care, într-adevăr, să-și aducă contribuția. Uh, îl cunosc pe Martin de 40 de ani și dacă m-ar fi întrebat cine cred eu că ar trebui să fie președintele acestui comitet, e bine, eu l-aș fi ales tot pe el, pentru că este o persoană extrem de competentă din punct de vedere academic, din punct de vedere economic. El a prezis foarte bine înainte de 2007 ceea ce se va întâmpla și este o persoană extrem de integră. Așadar, contribuția acestuia va fi într-adevăr una extrem de importantă. În ceea ce privește piețele de capital, aș dori să fac uh, o observație foarte importantă. Cred că este greșit să ne axăm prea mult pe supraveghere, pentru că există anumite limite care, cu care se confruntă persoanele care întreprind activitățile de supraveghere. Dacă cei de la Citibank din New York nu au știut foarte bine cu ce risc se confruntă și nu au știut să-i facă față, atunci cu atât mai puțin vom reuși noi acum. Așadar, este foarte important să ne asigurăm de faptul că sistemul bancar de acum oferă oamenilor impulsuri necesare de a adopta un comportament decent. Este așadar important să avem o atitudine decentă. Și, bineînțeles, nu trebuie să uităm uh, cât de importantă este structura optimă pentru a face aceste lucruri. Mulțumesc, spune președinta. Uh, Silvi Gular dorește să adreseze o întrebare domnului Enria. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori, domnule King, să vă mulțumesc pentru răspuns, fiindcă v-ați exprimat foarte clar și apreciez acest lucru. Domnule, domnule Andrea, Aș dori să vă pun cam aceeași întrebare, adică legătura dintre criză și datoria publică. Am apreciat modul în care ați preluat uh, problema testelor la rezistență și ați cerut uh, niște lucruri mai, cu mai multă exigență decât anul trecut și a spus că așteptați din partea statelor niște măsuri concrete în acest sens ca urmare a acestor teste. Întrebarea este următoarea. Cum veți proceda în momentul în care veți vedea rezultatele la sfârșitul lunii iunie? pentru că atunci veți avea o viziune. Înțeleg foarte bine ce a spus domnul guvernator King. Lucrurile nu sunt albe sau negre, ci abordarea este mai uh, treptată. Dar până cât de departe veți merge dacă aveți sentimentul că anumite state membre, statele membre mari să zicem, uh, nu vor să lase o autoritate europeană să se amestece în uh, alegerile importante din politica interne. Cât de departe veți merge să faceți recomandări, să atrageți atenția acestor autorități? Avem posibilitatea pentru a implica Parlamentul. Deci cum vedeți urmarea după aceste teste de rezistență? Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru această întrebare. Testele de rezistență mă, îmi ocupă timpul acum și mă concentrez asupra lor, pentru că acum încep să vină datele. Începem acum să revizuim datele și dacă îmi, permiteți în cele, îmi permiteți în cele patru cu minute pe care le am la dispoziție, aș dori să mă concentrez puțin asupra unor chestiuni. Acum înființăm o echipă de experți, experți de la Banca Centrală Europeană, de la autoritățile naționale, de la CERS, Totul uh, se desfășoară în condiții de strictă confidențialitate. Sunt discuții uh, de o lună, cam șase săptămâni, pentru a revizui rezultatele venite de la fiecare bancă în parte. Acest lucru nu s-a mai întâmplat înainte. Este prima dată în Europa când autoritățile de supraveghere pot analiza datele venite de la o bancă care este sub autoritatea unui alt organism de supraveghere. Deci este o activitate cu totul nouă. Și punem acum la punct o metodologie pentru ca acest proces de revizuire între egali să se dezvolte cât mai bine și să ducă la rezultate foarte bune. Întrebarea dumneavoastră este următoare. Ce se întâmplă în momentul în care se vor publica rezultatele? și cum ne asigurăm că se întreprind acțiunile necesare. În primul rând, așa cum ne-ați reamintit cu amabilitate, statele membre trebuie să ia măsuri. Noi nu putem uh, publica rezultatele uh, de la o bancă care, de exemplu, s-ar putea să rămână fără capital dacă se materializează acest scenariu al testului la stres, iar banca nu poate să facă rost de capitalul necesar pe piață, atunci banca s-ar putea să dea faliment fără să produce, fără să existe o criză reală. Deci noi am fi cei care am generat această creză, ceea ce este inacceptabil. Cu alte cuvinte, trebuie luate măsuri înainte de publicarea rezultatelor la testul de rezistență. Ce ne așteptăm? Ne așteptăm ca banca să fie de acord cu autoritatea competentă, cu autoritatea competentă de supraveghere și uh, Uh, să alcătuiască un plan pentru a elimina defectele care au fost scoase la iveală de testul de rezistență. N-am discutat încă aceasta la masa despre care vorbeam, însă s-ar putea să existe o perioadă de șase luni în care să așteptăm ca statul membru respectiv să ia măsurile de remediere. Și apoi, după aceste șase luni, către sfârșitul anului, o să ne așezăm din nou uh, la masă cu toate organismele de supraveghere să vedem ce acțiuni au fost în, întreprinse și dacă au fost puse în aplicare planurile de remediere. Și dacă nu s-a întâmplat atunci așa, atunci vom folosi instrumentele pe care le avem la îndemână ca să ne asigurăm că se vor întreprinde acțiunile necesare. Sper că, în primul rând, aceste instrumente pe care le avem Dumneavoastră ați menționat posibilitatea utilizării Comitetului sau Parlamentului, însă putem, noi putem emite recomandări, avem diverse instrumente la dispoziție și cred că faptul de a publica rezultatele și evaluările va exercita foarte multă presiune asupra băncilor. În zilele, acum, în acest moment, vedem foarte clar că băncile încearcă să sporească capitalul uh, ca urmare a ceea ce au făcut pentru a pregăti datele pe care trebuie să, le, să ni le trimite nouă. Este un subiect important și aș vrea să spun că sunt de acord cu cele spuse de Mervin, și anume că nu este o zonă, o decizie de gen alb sau negru, este un exercițiu de supraveghere. Și făcând acest lucru, S-ar putea să vezi la bancă că există probleme, că există probleme de modelare a procesului, că există probleme de gestiune, uh, iar banca, chiar dacă trece de acest test, trebuie uh, luate niște măsuri pentru a rezolva punctele slabe. S-ar putea să apară bănci care sunt sub pragul stabilit. Noi adoptăm une, niște etaloane foarte stricte în ceea ce privește capitalul esențial al băncii. S-ar putea ca băncile să aibă o cantitate suficient de mare de instrumente convertibile obligatorii, care sunt instrumente de capital foarte puternice, care pot fi convertite în anii următori. Deci supraveghetorii s-ar putea să considere că aceasta este o reacție suficientă la testul de stres. Deci tipul acesta de acțiuni poate fi foarte variat, poate fi vorba și de altceva, nu numai de strângerea de capital nou. Deci trebuie uh, revăzute toate aceste acțiuni foarte atent. Mulțumesc foarte mult, președinta. Revenim la întrebări acum adresate domnului Mervyn King, Sven Giggold în uh, numele verzilor. Sven. Mulțumesc foarte mult uh, și noi dorim să vă urăm uh, bun venit. Vă mulțumim că ați venit. Sperăm că în viitor acest schimb de păreri va deveni un obicei. În principiu am o întrebare cheie și anume cum este inclus cersul în producția Uh, venită de la Comisia Europeană. Foarte multe din instrumentele de legislație financiară sunt legate de aspectele macroprudențiale. Și noi știm că Banca Centrală Europeană face lobby aici, uneori apreciem acest lucru, alteori nu, dar este foarte clar, mă scuzați, îmi pare rău, Silvi, că spun acest lucru, spune vorbitorul, dar știm că este o întrebare crucială și anume, chestiunile macroprudențiale sunt incluse în propunerile legislative. Și dacă mă gândesc la uh, exemplu privind împrumuturile responsabile, uh, e vorba despre o nouă propunere legislativă care se referă la acest lucru pe piața proprietăților și a fost un element foarte important în provocarea crizei. Oare CERSU va fi inclus în propunerile ulterioare legislative pentru ca vederile dumneavoastră să fie avute în vedere în momentul în care se alcătuiește un nou instrument legislativ? Vă mulțumesc pentru această întrebare. Evident, CERSUL există doar de patru luni, deci nu am fost foarte implicați în procesul legislativ. Dar dacă vă gândiți la ce am spus la început, am dat un exemplu clar un exemplu în care legislația privind regulamentul de capital s-ar putea să aibă un impact, s-ar putea ca CERSU să aibă un impact pentru a include elemente macroprudențiale în acest nou regulament. Uh, CERSU este foarte conștient de acest lucru. S-ar putea să fie un exemplu practic pentru că dorim ca reprezentarea noastră la nivel european, la nivel legislativ european, să fie importantă. Pentru că este vorba de legislație care s-ar putea să afecteze voit sau nu capacitatea noastră de a ne desfășura activitatea. Dacă însă considerăm că sunt elemente legislative care ne vor îngreuna activitatea sau elemente legislative care sunt de dorit pentru a ne îndeplini rolul, atunci, evident, noi vom fi gata să spunem cu voce tare acest lucru prin declarații publice, prin conferințe de presă și nu în ultimul rând uh, președintele CERSului va veni regulat la dumneavoastră și va spune ce va avea de spus. Mulțumesc, uh, vorbitorul. În uh, termeni concreți, Va exista o abordare sistematică de consultare a cersului? Sigur că nu ne face mare plăcere să vă ascultăm și apreciem foarte mult observațiile dumneavoastră. Și cred că ar fi interesant să știm dacă ați avut o reuniune cu Comisia Europeană apropo de consultarea dumneavoastră în procesul legislativ și ar fi interesant uh, să auzim în viitor care a fost rezultatul unei asemenea cooperări mai sistematice cu Comisia. Sigur, Comisia, domnule Oli Ren, uh, face parte din uh, Consiliul General și ne putem adresa direct domnului comisar Oli Ren. Mi se pare o manieră foarte eficientă de cooperare dar nu răspunde de regulamentele pieței financiare, dar are legături apropiate, spune domnul King, cu cei care se ocupă de acest lucru. Nu mă preocupă faptul că nu știe lumea ce gândim noi. Cersul are, dacă are o opinie, fără îndoială vom găsi un mod de a ne face auzită opinia. Azi dimineață, de fapt, spune președinta, a avut loc o conferință la care am participat și eu și Andreea. Poate Andreea dorește să spună ceva. Vreau să adaug ceva. În primul rând, regulamentul care a înființat CERSU prevede posibilitatea ca CERSU să emită recomandări pentru acțiuni legislative care se adresează Comisiei. Deocamdată n-am discutat uh, posibilitatea revizuirii instrumentelor legislative existente sau a celor care urmează să fie adoptate, să vedem dacă acolo trebuie să intervenim și noi. Și așa cum spunea Mervin, e încă prea devreme pentru CERS. Însă, uh, putem, avem această posibilitate să revizuim propunerile legislative care necesită acest tip de acțiune. Dezbaterea este destul de tensionată. Am avut uh, o reuniune în care am discutat uh, pentru CDR4, pentru punerea în aplicare a pachetului Basel 3, și apropo de rolul CERSului și al autorităților europene de supraveghere și am discutat acest lucru. E foarte important să găsim o viziune comună asupra acestor chestiuni, cum spunea Mervin. Există o serie întreagă de chestiuni din perspectiva CERSului care reprezintă un element de preocupare. Deci cred că instrumentele există, noi putem să ne aducem aportul. Aveți dreptate când spuneți când ne întrebați dacă avem un dialog structurat uh, de a reacționa la aceste chestiuni, răspunsul onest este că nu avem un asemenea dialog structurat, dar cred că pe termen mediu trebuie să punem la punct o modalitate de a putea să ne exprimăm uh, perspectiva macroprudențială asupra procesului legislativ. Mulțumesc foarte mult. Președinta. Um, e mult mai distractiv când nu respectăm lista. Acum Case Swinburne din partea ECR. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc am, ambilor invitați. Domnul Enria s-a referit la acest subiect ca răspuns la întrebării adresate domnul Gozez, dar mai în detaliu aș dori să ne spună ce se întâmplă cu sistemul bancar <laughs> din umbră, ca să spun așa. Uh, e vorba de un document al Băncii Centrale uh, Europene Uh, și e vorba de entitățile care nu sunt cuprinse în sistemul de reglementare bancar. Uh, sigur că vă referi la Basel 3, care se ocupă de defectele din uh, managementul de risc al băncilor, dar oare dumneavoastră de la CERS credeți că se va uh, Ehm, recurge din ce în ce mai mult la arbitraj, de exemplu, mai ales pentru că bază 3 și implementarea acestea ehm, se referă la problema implementării ehm, fostului, fostului regulament privind băncilor. In the ESRB. We heard from Mario Draghi about that this morning. Mulțumesc. Am vorbit, a, a vorbit despre acest domnul Mario Draghi, guvernatorul Băncii Centrale Italiene, dar iată, dăm cuvântul și domnului Eria. Eh, bine, Andreea, da, el este expertul aici, deci dăm domniei sale cuvântul. Eh, bine, ne gândim că acest sistem bancar din umbră, să spun așa, în primul rând trebuie să spun că asta este o problemă de care noi ne ocupăm și uh, Comitetul Tehnic uh, care ne susține, se ocupă de această problemă și va începe în scurt timp activitatea în acest domeniu. După cum am spus de la început, prima problemă principală este a colecta informațiile privitoare la acest uh, sector. După cum a spus doamna președintă, domnul Draghi în această dimineață a menționat faptul că una din informațiile uh, care ne-au parvenit este că sectorul acesta din umbră este uh, nu este unitar. Așadar, nu e ușor să îi cuprindem într-un cadru unic. În personal, Bine, mă bucur că se fac lucrări în acest domeniu și că este o răspundere comună pentru autoritățile de supraveghere europene și uh, CERSUL. Și am mai spus deja, chiar aici, am spus că e un fel de oximoron aici, acest sistem de bancar de umbră, că tot ceea ce înseamnă sistem bancar nu se poate afla în umbră, cel puțin din punctul de vedere al autorităților de supraveghere. Până la urmă e vorba mai degrabă de problema riscului sistemic din afara sistemului bancar. În trecut eram convins că uh, transformările de lichiditate și de risc în sistemul bancar erau principala sursă de risc sistemic și cred că încă lucrurile mai stau așa, însă nu ne, putem, nu ne mai putem baza pe un sistem care se gândește doar la monitorizarea sectorului bancar. Trebuie să ne, întâlnim, să ne gândim care sunt riscurile din afara sistemului bancar. Eu consider că sunt două. După ce am făcut această analiză tehnică, uh, avem două căi, două soluții. În primul rând, să aducem toți factorii de risc sub uh, același cadru de reglementare. În al doilea rând, ar fi o altă soluție să restricționăm activitățile care generează riscul sistemic la instituții care sunt supravegheate foarte strict. Dar și domnul Draghi a spus în această dimineață, ne-am dat seama că problema e foarte complexă și e nevoie de timp. Pentru că lucrurile s-au schimbat în trecut, existau câteva instituții la nivel înalt care cauzau riscul sistemic. Însă, acum, vedem câteodată e o gamă întreagă de instituții foarte diferite care împreună generează funcții similar cu cele bancare și deci risc sistemic. Deci sarcina noastră este mult mai complex decât în trecut. Am înțeles de asemenea că și părerile sunt împărțite în, în, în diferitele state membre în legătură cu rolul acesta jucat de acest sector bancar din umbră. Sigur, sarcina e dificilă, dar e important ca uh, să se acționeze pentru a colecta date empirice și apoi a se defini și politici. Banca Centrală Europeană trebuie să facă acest lucru. Mulțumesc. Uh, ce bine că avem persoana potrivită la locul potrivit. Bun. Uh, acum, următoarea întrebare, Filip Lambert. Ce puțin teoretic se adresează lui Andreea. Nu, e Pascal, iată, alte modificări. Da, domnul Canfan, da, doresc să pun două întrebări rapide. În primul rând, eh, produsele derivate. Bernhard Langen este raportorul. Eh, dumneavoastră veți avea o poziție, deci CERSul va avea o poziție în legătură cu modul în care acest, acest text, pentru că are o dispoziție care privește analiza de risc sistemic în înființarea unor camere de compensație, deci veți avea o poziție și dumneavoastră publică pentru a exprima dorința de a dispune de cea mai bună arhitectură posibil în materie de camere de compensație, pentru că nu există pentru, a, pentru ca viitoarele camere de compensație să nu își facă concurență în legătură cu managementul riscului sau calitatea uh, uh, și uh, uh, sumele colaterale care vor fi specific, solicitate. A doua întrebare foarte rapidă. Uh, nivelul de efect de pârghie global al economiei. Am impresia că vă exprimați ca și când noi deja am fi scăzut nivelul global de uh, efect de pârghie al, al datoriei publice, dar și datoriei private, din sectorul privat. Dacă mă gândesc la Franța, iată, nivelul datoriei private continuă să crească. Deci nu e vorba doar de a preveni o viitoare criză. Astăzi trebuie să reglementăm, să reglăm acest nivel istoric ridicat de îndatorare privată. Care ar fi uh, instrumentele politicele pe care le preconizați ca să reducem foarte rapid, dar nu haotic, nivelul uh, datoriei în sectorul privat? Mulțumesc. Andrea, do you want to answer this? Andrea. În legătură cu prima întrebare, cu instrumentele derivative, dacă am, și dacă am înțeles bine, cu uh, textele de lege pentru un mecanism de compensare. Uh, deja am făcut multe legături cu derivativele și stimulentele la nivel de reglementare sigur, au, au avut loc evoluții importante pentru a reduce riscul sistemic aici. Deci există inițiative la nivel legislativ care sunt pe cale să fie adoptate în legătură cu riscul sistemic. Aici s-ar putea ca CERSul să aibă un punct de vedere și să organizăm discuții, după cum am mai spus. De fiecare dată când e necesar, uh, noi va trebui să avem o opinie pe care să o exprimăm. Dar aș dori să subliniez că, deși eu personal nu cred că uh, activitatea asta principală ar trebui să fie o revizuire a legislației, dar e important să avem și noi, un, să dispunem de un mecanism, pentru că atunci când apare o lege care are, care are legătură cu riscul sistemic, noi, eh, CERSUL, să putem să o discutăm și să vedem dacă sau nu trebuie să eh, avem și noi o reacție. Însă, în general, în acest moment nu văd eh, nevoia ca CERSUL să intervină, dar sigur că vor exista momente în care uh, noi să avem discuții, să luăm poziție. Nu știu dacă am răspuns întrebărilor, însă... A, v-ați referit și la uh, mijloace colaterale. E clar că toate aceste mecanisme au un impact de asupra riscului sistemic. Deci este important ca toate inițiativele să fie luate pe baza unor date empirice uh, corecte. Deci tipul de date pe care noi le colectăm pentru monitorizarea riscului sistemic e important atunci când apar astfel de inițiative. Deci, de exemplu, în ce privește uh, administrarea aspectului colateral, toate informațiile pe care CERSul uh, le poate colecta să fie și utilizate astfel să putem și noi contribui eficient la dezbaterile privitoare la iniția- diverse inițiative de lege. Mulțumesc, poate și Mervin dorește să spună câteva cuvinte. Domnul King, da, în legătură cu efectul de pârghie, dacă am îngăduiți, asta este o provocare uh, pentru, pentru sectorul financiar. Aici a existat o reducere a acestui sistem de pârghie pentru datoria publică. Uh, iată, din potrivă, nivelul a crescut. Și aici există o legătură și pentru sectorul privat depinzând de care parte a sectorului privat vorbim și depinzând, sigur, diferențele sunt și de la țară la țară, efectul a crescut sau a scăzut sau a rămas stabil, dar în general, de când a început criza, problema efectului de pârghie și volumul datoriei din economie e încă ridicat. Asta înseamnă că apar probleme macroeconomice, motiv pentru care ratele dobânzilor sunt atât de scăzute și de aceea băncile centrale eh, au mari probleme în, eh, în a stabili politici de monitorizare. Cred că aceste uh, provocări macroeconomice vor mai dura încă mulți ani și iată, vor apărea atunci și sisteme, uh, riscuri sistemice financiare. De, aici, uh, în acest moment, dacă s-ar schimba mm, nivelul ratelor dobânzilor, aici problemele n-ar face decât să se acutizeze la, în legătură cu nivelul de îndatorare. Deci eu nu subestimez aceste riscuri și eu nu cred că CERSul are la dispoziție instrumente politice ca să reducă nivelul acestui efect de pârghie ca atare. Însă CERSul poate să emită avertizări și să atragă atenția asupra problemelor care apar tocmai din acest nivel prea uh, ridicat. Deși eu cred că orice om politic din lume e conștient de, aceste, de existența acestor probleme, pentru că tot de asta vorbim de vreo patru ani încoace. Deci, da, problema e reală, e importantă și atunci criza financiară care a început la mijlocul anului 2007, uh, sigur, e departe de a fi încheiat. Eh, deci efectele și oricum efectele crizei se vor face resimțite timp de mulți ani de acum încoace. Mulțumesc din nou, doamna Swinburne. Acum eh, o întrebare probabil adresată domnului King. Sunt sigur că ambii vorbitori pot să îmi răspundă în aceeași măsură. În ceea ce este programul legislativ privitor la fondurile de rezoluție pentru băncile transfrontaliere, cum anume ați putea v-ați putea pronunța asupra acestea din perspectiva, unui, uh, perspectiva sistemului de risc, pentru că avem de a face cu fie 27 de fonduri exante, fie un singur fond. Și în acest sens, ce risc ar putea comporta o astfel de prevedere de capital, mai ales în ceea ce privește hazardul moral și abilitatea de a genera creștere economică la nivel european. Mulțumesc! Da, sunt uh, pentru regimul de rezoluții și dacă într-adevăr este să avem 27 de uh, regimuri de rezoluție la nivel național, atunci este important ca în măsura posibilului aceste să funcționeze într-o manieră similară. Și nu văd ce impediment am avea în calea unei asemenea acțiuni, fiindcă, la urma urmei, autoritățile de rezoluții de la nivel național știu foarte bine ce doresc să obțină, și anume să Uh, ofere o alternativă la legea insolvabilității bancare, astfel încât în cazul falimentului bancar să existe un sistem unitar de măsuri. Așadar, este important să discutăm despre regimul rezoluțiilor nu doar la nivel european, ci la nivel internațional, fiindcă este important ca maniera de operare să fie una similară. Însă, nu sunt pentru uh, fondurile de rezoluție, fie că am avea un fond unic sau fonduri, mai multe fonduri naționale. Și justificarea este simplă și ați făcut deja dumneavoastră trimitere, trimitere la ea. Mă îngrijorează ideea unui fond de rezoluție pentru că băncile ar putea să spună că acele fonduri sunt prevăzute pentru ele în cazul în care ceva merge prost. Dacă ar fi să avem acum un fond, fie el național sau european, și nu am mai avea o asemenea criză timp de 35 de ani, ceea ce este perfect posibil, după 35 de ani am avea un fond enorm. Și cui ar aparține acestui fond? Cui ar aparține acest fond, mă scuzați? Cred că presiunea de a accesa acel fond uh, ar ajunge să fie extraordinară și cred că s-ar oferi impulsuri greșite. Uh, este important așadar să rezolvăm această problemă la nivel european și la nivel internațional și anume la... Este vorba despre Uh, problema băncilor prea mari ca să eșueze. Este vorba despre acele bănci care, în momentul în care ceva merge prost în cadrul acestora, trebuie să fie salvgardate de toată lumea. Ceea ce s-a întâmplat în timpul acestei crize. Și iată, o astfel de problemă poate fi soluționată cu regimuri clare de rezoluție, din care se rezulte foarte clar că pot fi impuse pierderi asupra creditorilor și că oamenii ar trebui să se aștepte la așa ceva, fără a mai aștepta ca contribuabilii să-i salveze de fiecare dată. Mulțumesc, spune președinta. Dacă reușim să ne încadrăm în uh, timp, Hans-Peter Martin, Werner Langen, domnul Van Gogh, Wolf Klintz și Gay Mitchell au rămas pe lista vorbitorilor. Și atât. Hans-Peter Martin are cuvântul. Da, după cum am spus, îi dau cuvântul lui Hans-Peter Martin, spune președinta. Mulțumesc! Mă bucur că pot interveni acum, pentru că aș dori să îi adresez o întrebare domnului King referitoare la băncile acelea prea importante care să eșueze. Se ține cont de uh, relațiile ce există la nivel național, la nivelul produs social brut, mă gândesc la Islanda, Irlanda, Belgia, dar și la țara mea, la Austria. Uh, ce părere aveți? Ce marge maxime ar putea să existe aici? Și al doua întrebare, în ceea ce vește cerințe de capital Basel 3, acolo se stipulează că dacă regulile ar uh, fi înăsprite la nivel european, ar putea să existe un dezavantaj de concurență față de alte puteri, precum SUA. Ce părere aveți? Mulțumesc! În ceea ce face prima întrebare, este important să recunoaștem faptul că la un moment dat orice bancă poate să fie prea importantă pentru a da faliment în anumite împrejurări. Se poate crea efectul de contagiune și este important să fim în măsură să preîntâmpinăm astfel de situații. Pentru că, iată, nu trebuie să ne aflăm în situația de a salvgarda o bancă pentru că altfel să ajunge la contagion. Asta s-a întâmplat în SUA și în Regatul Unit. Și din acest motiv, lumea a suferit foarte mult din cauza băncilor too big to fail, prea importante ca să alimenteze. Așadar, CERS lucrează foarte mult pe acest subiect pentru a găsi o soluție la regimul internațional de rezoluții. Va fi o sarcină extrem de dificilă aceea de a avea un sistem unic, valabil din punct de vedere juridic. Este Aici suntem la mila autorităților naționale de reglementare și de rezoluții și trebuie să existe o cooperare între acestea, fiindcă nu putem să permitem băncilor internaționale să capete atâta amploare încât să se considere deasupra autorităților naționale și deasupra Uniunii Europene, astfel încât să vină cu amenințări. Nu cred că este necesar să discutăm uh, în termen de marge, de praguri. Ar trebui să permitem băncilor să fie în măsură să falimenteze, astfel încât să nu fie afectată stabilitatea sistemului în ansamblul său. Discutând despre acordurile internaționale, este important ca, la, ca europenii să discute cu colegii americani, astfel încât, în măsura posibilă, să se ajungă la un acord în ceea ce privește cerințele de capital cu care se confruntă instituțiile uh, importante din, punct de, din punctul de vedere al riscului sistemic. Este vorba despre cele instituții IFIS. Sper să reușim uh, toate acestea și este foarte clar că în momentul în care Uniunea Europeană se va exprima pe singură voce, lucrurile vor căpăta contur. Este important de asemenea să recunoaștem faptul că țările care doresc să sprijine marile bănci în raport cu uh, PIB-ul, la un moment dat nu vor putea bate în retragere. Am văzut ce s-a întâmplat în Islanda și în Ir- uh, Irlanda a fost uh, foarte greșit din partea acestora să permite sistemului bancar să crească proporțional cu PIB-ul, fiindcă este imposibil ca un astfel de sistem bancar să poată fi salvgardat de, doar la nivel intern prin uh, banii contribuabililor. Exact ce s-a întâmplat în Islanda. Este important să preîntâmpinăm o asemenea problemă. Unele țări, iată, vor trebui ca cel puțin la nivel intern să soluționeze problema băncilor too big to fail. Eu cred că până acum aceasta este cea mai mare problemă pe care trebuie să o soluționăm. Eșuând, mă tem că următoarea criză, indiferent de când va surveni aceasta, va fi o criză la care oamenii vor reacționa astfel. Au știut foarte bine care este problema, au știut cum se va manifesta și nu au făcut nimic încă o dată. Este o moștenire foarte cruntă pe care am lăsat-o generațiilor viitoare. De aceea este important să îi dăm curs, indiferent cât de dificil este să ajungem la un acord internațional. Este important să soluționăm această problemă pentru a nu uh, pentru a nu lăsa ca reminiștențele acestei crize să capete amploare pe viitor. Domnul Langen are cuvântul. Mulțumesc! Am ascultat răspunsul la întrebarea doamnei Guiar și la domnul Cafa. Domnul Enria a spus că se poate implica și în procesul legislativ dacă este nevoie. De asemenea, ultimele, interven... ultimele cuvinte ale domnului King mă asigură de faptul că până acum nu avem un mecanism predefinit pentru că, iată, băncile islandeze participau cu 350% la PIB, în Irlanda cu 250%. Deci este foarte clar că acest sistem, acest mecanism nu a funcționat în trecut. De cealaltă parte, procesul de concentrație al micilor bănci nu a făcut decât să înrăutățească problema. Mă gândesc la Societe General care a preluat KBC sau Fortis. Mă gândesc la Commerzbank care a preluat Dresner Bank. Iată, este foarte clar că ar fi important aici să formulăm anumite criterii stricte. Dar întrebarea mea se referă la altceva. Și anume, cum anume se desfășoară testul de rezistență? Cum este acesta structurat? La bază 2, am văzut că au existat țări care nu au implementat aceste reguli. În ceea ce privește capitalul propriu, există termene limită de 10 ani și există sectoare bancare în anumite țări uh, membre ale Uniunii Europene care sunt direct vizate de această perioadă de tranziție de 10 ani. Și acum domnul Enria a spus că face un test de stres și că într-o jumătate de an vom avea rezultatele. Dar la acest test de rezistență se utilizează deja precondițiile Basel 3 fără a fi trecut uh, perioada aceea de tranziție de 10 ani din cadrul Basel 2 anterior. Atunci vreau să știu cum anume se reglementează aceste lucruri pentru că, iată, într-adevăr, se ajunge la o fragmentare a concurenței. Noi uh, avem aici un cuvânt foarte important de spus, mai ales în ceea ce privește implementarea Baz Basel 3. Președinta întrerupe, atrage atenția vorbitorului că și-a depășit timpul de intervenție. Domnul Langen, da, dar aș dori să întreb din, din ce motiv, la ultimul test de rezistență, au uh, fost ignorate și au fost modificate Uh, reglementările deja existente, asta pe spuza unor instituții uh, financiare. Președinte, cred că aceasta este întrebarea adițională din partea PPE. Andreea Enria are cuvântul. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această întrebare, fiindcă, iată, îmi permite să clarific uh, ce s-a întâmplat la nivel decizional. Trebuie, în primul rând, să înțelegem un lucru. Avem o definiție legislativă a capitalului se bazează pe, pe, pe nivelul 1. Așadar, se stipulează faptul că piața nu ar trebui să uh, primească mai multe instrumente hibrid decât uh, uh, numărul riscurilor cărora poate să le facă față. În noiembrie am avut un acord și am decis că ar trebui să ne îndreptăm către o definiție a capitalului bazată mult mai mult pe uh, valori comune. Totodată, statele din G20 au decis în baza uh, recomandărilor de la Basel să aibă o perioadă de tranziție, într-adevăr, pentru a se ajunge la noile praguri de capital, astfel încât să nu fie afectată recuperarea economică. Nu dorim să nu respectăm acum această regulă și tocmai de aceea în Basel III nu avem o nouă definiție pentru capital. Însă, la Basel III elaborăm, la, în cadrul Basel 3, utilizăm definiția de capital deja existentă, interpretând-o la nivelul 1. Uh, Discutăm despre mecanismul care se aplică din, de la 1 ianuarie 2011. La negocieri am reușit să, ne, să decidem următorul lucru. Că pragul maxim va fi foarte apropiat de definiția, de definiția capitalului care va fi uh, formulată în 2013. Așadar, până atunci, prevederile, până atunci perioada de, tra de tranziție uh, se va fi terminat. Și testul de rezistență este prevăzut până pe 31 decembrie 2012, motiv pentru care vrem uh, ca imediat după, din momentul în care noile cerințe sunt în vigoare, băncile să fie pregătite. Dar acestea nu sunt cerințele finale Basel 3. Cerințele finale vor exista doar în 2018 și vor fi mult mai ferme. Este important de știut că aplicăm acum aceleași praguri maxime impuse și de americani în testele lor de rezistență. Este important să îmbunătățim credibilitatea rezultatelor la nivel mondial ale testelor de rezistență. Există anumite state în care băncile se confruntă cu mari probleme din cauza datoriei publice. Și există probleme cu finanțarea pe piața de capital. Mare parte din finanțare provine din uh, terțe părți, de la investitori străini, investitori americani. Este important să avem așadar rezultate credibile, inteligibile, care pot fi acceptate și de partenerii noștri internaționali. Este important să luăm uh, decizia potrivită acum, și anume implementarea deplină a pragurilor, uh, a marjelor pentru Basel 3 doar, până, doar în 2018. Mulțumesc. Liam Van Hoch are următoarea întrebare doamnă președintă. Am o întrebare pentru domnul King. Foarte mulți banchieri consideră că există un risc sistemic uh, față de ideea de datorie publică. În cazul Marii Britanii, datoria publică este comparabilă cu datoria multor țări din zona euro dar din câte știm noi, Banca Angliei a intervenit masiv pentru a răscumpăra împrumuturile de stat. Puteți să ne spuneți la cât se cifrează această intervenție? Acest lucru a contribuit la atenuarea riscurilor crizei unor uh, dat- de datorii publice în Marea Britanie și, ca vicepreședinte al CERSului, ce învățăminte trageți din acest lucru și ce învățăminte credeți că ar trebui să tragă Banca Centrală Europeană pentru a interveni dacă ar apărea un risc sistemic asociat ideii de datorie publică în zona euro? Mulțumesc! Well, I can tell you we noi am cumpărat 200 uh, de miliarde de lire sterline. Este o cantitate foarte mare, dar este un instrument de politică calitativă financiară pentru a ne asigura că nu s-a contractat masa monetară existentă. Noi și Banca Centrală Europeană am analizat și considerăm că masa monetară existentă este un indicator important și uh, ne-am gândit că fără aceste scumpărări, uh, politica financiară și monetară ar fi fost mult prea strânsă. Apoi n-am avut niciun fel de uh, impact asupra piețelor preocupate de datoria publică. Ar fi avut un impact în Marea Britanie, Uh, atât înainte cât și după alegeri, mai ales uh, acțiunile întreprinse de noul guvern anul trecut, care a pus la punct un plan pe termen mediu pentru a face față deficitului foarte mare pe care îl are Marea Britanie ca rezultat al crizei financiare. Iar acțiunile întreprinse de guverne afectează piața în ceea ce privește uh, percepția datorilor publice și nu e vorba de acțiunile întreprinse de băncile centrale. Mulțumesc! întrebări uh, de la Both Clint, care se adresează și lui Mervyn King. Mulțumesc, Sharon. Sectorul financiar a devenit global într-o mare măsură. Deci analizăm uh, riscul sistemic din perspectivă europeană, ceea ce vă oferă doar o parte din răspuns. Poate că ar fi util sau poate obligatoriu să vă adunați concluziile împreună cu, Marea, cu Statele Unite. Există cumva vreun cadru formal sau oficial sau neoficial de cooperare cu organismele din Statele Unite? Prima întrebare. Și a doua întrebare. Un, dacă unele din discuțiile dumneavoastră, evaluările făcute de dumneavoastră, sunt cunoscute publicului înainte de a dori ca ele să fie cunoscute public, pentru că acest lucru ar putea să aibă un efect devastator asupra pieței. Cum puteți opri această scurgere de informații? La prima întrebare, uh, într-adevăr, uh, sectorul financiar este global și cred că unele din cauzele economice uh, ale crizei bancare erau globale și nu erau specifice unui anumit continent Uh, reflectă fluxul de capital din țările cu un grad mare de economisire din Asia către țările cu un grad de economisire mai mic. Este un factor fundamental care trage înainte sectorul financiar. La CERS nu putem să spunem, să, să ne facem că există o graniță în jurul Europei și că nu ne interesează ce se întâmplă în restul lumii. Unul din riscurile pe care le-am menționat la început era riscul referitor la modul în care pot să existe pe termen lung interes ratele dobânzilor foarte mici. Dacă ne gândim la operatorii economici din Asia și din alte părți, pentru că va avea un impact asupra fragilității sectorului financiar. Deci trebuie să discutăm cu omologii noștri din altă parte. Nu cred că trebuie să mai creăm un alt mecanism oficial. Avem prea multe comitete oricum create după această criză. Acum trebuie să discutăm deschis unii cu alții, fie în particular, fie altfel, dar trebuie să fim onești unii cu alții și să fim gata să întreprindem diverse acțiuni. Eu și Jean-Claude Crichet Trișe, ne, ne întâlnim la nivelul G20 uh, cu omologii noștri, ne întâlnim la Basel uh, o dată la două luni, ne întâlnim la G7, la um, reuniunile FMI, deci sunt foarte multe șanse și adjuncții noștri se întâlnesc în uh, diverse structuri și este foarte important ca CERSU să aibă această perspectivă globală, și anume că sursa riscurilor, consecințele acțiunilor noastre pot fi concepute numai dacă suntem conștienți de ideea că Europa este parte dintr-o lume mult mai mare. A doua întrebare. V-ați referit la posibilitățile extraordinare pe care uh, posibilitatea ca deliberările noastre să devină publice înainte ca noi să dorim. După părerea mea, la nivelul acesta, din experiența mea, s-a văzut că informațiile nu se scurg la acest nivel bancar foarte înalt. Uh, uneori se întâmplă, într-adevăr, ca politicienii să, de la politicieni să se scurgă informațiile, dar nu de la banchieri. Așa încât eu uh, am încredere că toți colegii de la CERS uh, vor menține confidențialitatea reuniunilor noastre. A fost adevărat până acum și cred că va fi adevărat și de acum încolo. Sigur se pune problema și uh, pregătirilor uh, și reuniunilor confidențiale ale biroului uh, acestui comitet și cei care am fost acolo ar trebui să ne gândim foarte bine la întrebarea și răspunsul care s-a dat aici. Și acum o întrebare din partea lui Gay Mitchell Teoretic îi se adresează domnului Enria, dar să vedem. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să îl întreb pe domnul Enria dacă CERSul poate realmente să întreprindă o acțiune concretă. Iar pentru domnul guvernator King uh, vreau să-i spun următoarea. Știu că băncile nu pot fi scoase uh, din gaura în care au căzut de către contribuabilul irlandez. Dar, după cum știți, noi am preluat în bilanțul public o serie de datorii particulare și o serie de datorii din domeniul uh, imobiliar dar ne-am uh, hotărât să rezolvăm această chestiune. Fie că e vorba de această problemă sau de problema recapitalizării băncilor și foarte multe persoane spun că și-au luat și-au retras depozitele, dar și le-ar returna la bancă, dacă ar exista acolo niște prevederi referitoare la uh, lichidități și acesta este un proces care durează cam 14 zile. Ar fi util, după părerea dumneavoastră, dacă acest lucru s-ar face pe o perioadă medie sau lungă, uh, de 6 sau 12 luni, astfel încât uh, contribuabilul irlandez să vadă că nu îi se cere lui să facă totul și că există o prevedere care este valabilă nu pe termen scurt, ci pe termen mediu sau lung? Andreea prima parte a întrebării. Da, într-adevăr, este uh, o masă foarte mare, nu? dar cred că asta este forța cersului și anume să implice toate părțile, toți participanții în supravegherea macroprudențială. Noi trebuie să funcționăm astfel încât să uh, evităm să devenim doar uh, un loc în care au loc discuții Trebuie să fim eficienți, astfel încât să putem identifica riscurile și să cerem să se întreprindă măsuri. Și credem că am făcut uh, deja pași în acest sens. În primul rând, comitetul director, care este un, un organism foarte important, care oferă liniile directoare strategice, apropo de misiunea CERSului, și apoi este important uh, să discutăm despre grupurile tehnice. Grupurile tehnice există astfel încât să vină cu uh, propuneri concrete pentru CERS. Toată lumea trebuie să vină cu activități concrete, eficiente, care să meargă în direcția acțiunilor care trebuie uh, întreprinse. Totul trebuie discutat cu multă onesti- onestitate. Defectul cel mai important uh, din timpul crizei și în perioada premergătoare crizei a fost lipsa unui loc în care să se poată aibă loc o discuție confidențială, dar onestă între toate părțile implicate în, pe chestiuni de stabilitate financiară. Și acum avem acest loc, avem această masă unde toate părțile se pot așeza și pot discuta. Mervin, mai am de spus uh, ceva apropo de această întrebare. Nu mă entuziasmează foarte tare reuniunile mari sau reuniunile mici, dacă vreți dacă ne iau tot timpul și nu ne lasă să ne gândim. În criză ar fi trebuit să avem mai mult timp să ne gândim mai mult decât să participăm la diverse reuniuni. Însă ce mă impresionează la CERS este faptul că participanții sunt uh, responsabili cei mai importanți, sunt foarte implicați și foarte dedicați, surprinzător de altfel, așa încât am văzut că oamenii doresc să dedice foarte mult timp și efort acestei acțiuni. Pentru că și ei în cei patru ani dinainte s-au lovit de asemenea probleme care au reieșit din absența unui asemenea forum. Nu vreau să intervin în dezbaterea dintre autoritățile europene și autoritățile irlandeze. Irlanda se confruntă cu uh, provocări foarte mari, foarte grele și numai prin dialogul bilateral se poate ajunge la o soluție. Sigur că problema datoriilor ar fi mai ușor de rezolvat dacă scadența datoriilor ar fi mai lungă decât dacă se pune problema returnării mai rapide. Însă asta este o problemă care durează de zeci de ani, iar Marea Britanie a pus foarte mult accent pe ideea de a avea termene foarte lungi de uh, scadență pentru datoria publică. Este un mesaj pe care l-am transmis sectorului bancar. Băncile uh, se bazează mai mult pe asemenea datorii cu termene de scadență mai lungi. Uh, băncile s-au obișnuit cu ideea de a împrumuta pe termen scurt și ele însele și de a acorda împrumuturi pe termen lung pentru că altfel nu te poți uh, mereu uh, adresa contribuabilului sau băncii centrale europene. Și noi ar trebui să spunem nu, noi nu suntem acolo să susținem operațiunea aceasta din care uh, băncile pot să facă bani. Deci lungirea acestui termen de scadență este importantă pentru toată lumea. Noi cu toții trebuie să plecăm de aici cu un mesaj anume lungirea termenului de scadență al datoriilor este foarte important. Președinte, mulțumesc. Teoretic ar trebui să mai avem câte o întrebare de la socialiști și de la PP, însă eh, vorbitorii acestor grupuri și-au depășit timpul de vorbire, au pus întrebări duble și atunci, eh, practic, ne-a expirat timpul avut la dispoziție. Îmi cer scuze față de aceste grupuri, însă asta este situația. Mulțumesc eh, foarte mult invitațiilor vicepreședinților CES-ului. Ca întotdeauna, conversația devine mai interesantă spre sfârșitul ei, când toată lumea se încălzește, dar uh, sper că vom ține cont de uh, acest lucru data viitoare. Acum avem o pauză tehnică, întrerupem uh, reuniunea câteva minute și apoi trecem la raportul lui Chei. Okay, if everybody is back, um, we'll now... Bine, președinte, dacă s-a întors toată lumea, trecem la punctul numărul 4. E vorba de raportul Keith Swinburne, uh, politici de uh, audit, lecțiile crizei. Uh, e vorba de examinarea amendamentelor. Comisia jurii este comisia de resort și cu asta dau cuvântul Kay pentru a discuta amendamentele. Mulțumesc foarte pe scurt. Haideți să începem. Uh, prin, voi începe prin a-mi cere scuze, pentru că deja n-am avut destul timp pentru depunerea amendamentele. A mai fost și pauza de Paști. Mulți, de, mulți din uh, raportorii din umbră au fost de negăsit, așa că textul de compromis de-abia ce a fost propus. Deși am reușit, sper eu, să intrăm în contact cu uh, diversele birouri ale raportorilor din umbră și ale, ale uh, Comisiei Jurii. După cum puteți vedea cu toții, din amendamentele depuse, atât la Econ cât și la jurii, există, o, există păreri foarte împărțite în legătură cu viitorul auditului și aici și la jurii. Deci eu sugerez ca toate solicitările Parlamentului față de Comisie în acest raport pre prelegislativ să fie susținute întotdeauna cu evaluări de impact uh, independente și de calitate, ca, până la urmă, orice ar conține propunerea finală de lege să se uh, bazeze pe lucruri reale. Și eu cred că există un fir roșu în toate amendamentele și anume că trebuie să ne asigurăm uh, cât mai mare coerență, o cât mai mare coerență a sectorului auditului și e important că, să vedem acest fir roșu în toate amendamentele și anume că e nevoia, există nevoia ca într-un fel sau altul să uh, sporim numărul de participanți la serviciile de audit, mai ales uh, extern. Se pare că trebuie să procedăm uh, cu precauție, pentru că toate beneficiile aduse de sporirea numărului de auditori să nu sporească disproporționat și cheltuielile pentru companiile europene. În urma a diverse discuții, în legătură cu multe din aceste amendamente, aș spune că le pot accepta, anume standardele de audit să rămână în toate sectoarele și poate să fie o diferență cu uh, serviciile financiare uh, și acest, poate că această diferență să, uh, dintre serviciile financiare pentru diverse audituri să fie un pas prea mult. Ca, trebuie să spunem că auditul să fie audit și standardul să fie standard. Apoi, o, te- altă temă comună. Uh, auditul merge mână în mână cu uh, guvernarea. Auditorii nu pot face decât uh, cele intră în atribuții. Sigur că și companiile trebuie să aibă anumite cerințe legătură cu raportarea lor și conduita lor. Auditorii nu reprezintă decât capitolul final, controlul final. Iată, teme comune, în amendamente, teme comune în discuțiile cu raportorii din umbră și cu domnul de domnul raportor de la jury. Iată, în această după-amiază sper că voi putea utiliza uh, remarcile noastre pentru a finaliza propunerea de compromis pe care le voi trimite în această seară raportelor din umbră pentru discuția de mâine. Îmi cer încă o dată scuze că n-am avut mult timp la dispoziție, dar sper că în următoarele zile să putem finaliza lucrurile. Mulțumesc! Uh, în numele lui Otmar, dau cuvântul doamnei Luling. Da, mulțumesc, doamnă președinte, raportul Swinburne din fericire, iată, se îndreaptă spre niște poziții mai puțin dure decât cele din Comisia Jurii, pe un număr de puncte importante și eu cred că uh, Comisia noastră economică și monetară își respectă rolul de a se preocupa în primul și în primul rând de consecințele practice ale organizării noastre decât să uh, intrăm în uh, aspecte juridice, să tăiem firul în patru. Nu înseamnă că trebuie să luăm o decizie brutală uh, și apoi să vedem că unele decizii pe care le luăm nu se pot aplica. E clar că sectorul auditului are lecții uh, de tras și concluzii de tras din criza financiară. Aici se impun anumite reforme, dar trebuie să și fie puse în aplicare. Deci pentru o mai bună guvernare a companiilor, care va evita reproducerea uh, crizelor sistemice. Eu am depus un amendament care solicită ca reformarea sistemului de audit să se înscrie în cadrul global al guvernării companiilor și eu cred că e un lucru esențial că dacă tratăm aceste probleme separat, fără ne a ne asigura că există o coerență, uh, nu vom obține rezultatul dorit. E esențial să avem o vedere de ansamblu, să vedem corect problema bunei guvernări a companiilor în lumina experiențelor din ultimii ani, astfel încât fac apel la o viziune globală decât la o analiză uh, prea detaliată cu prea multe chestiuni secundare și aș dori ca amendamentul meu să se bucure de susținerea dumneavoastră. Mulțumesc! Okay, that was a slight uh, mistake there. Da, aici a, există, a existat o eroare, pentru că Marcus vorbește uh, și nu Astrid, în numele colegului nostru din Germania. Dar oricum, acum Marcus dorește să intervii. Nein. Wenn die Kollegin Lulling ihr Mikro ausschalten würde, würde ich das gerne tun. Dacă și-ar și opri microfonul doamna Lulling, aș putea interveni cu plăcere. Domnul Caras m-a rugat să intervin, să fac câteva comentarii, fiindcă domnia sa este în perioadă de convalescență și încă nu poate reveni la Parlament. A depus amendamente care sunt foarte importante. Mai întâi aș dori să răspund la Uh, următoarea întrebare. Evaluarea crizei și aportul pe care aceasta îl va aduce. Nu s-a răspuns foarte clar în acest aviz la această întrebare și mai întâi va trebui să abordăm acest subiect înainte de a discuta de noi reglementări. Dacă este clar că este nevoie de măsuri în momentul în care ne gândim la rolul auditorilor și la activitatea acestora, însă în Cartea Verde nu cred că există foarte clar această legătură predefinită. O doua întrebare se referă la faptul că, pe de o parte, Comisia critică faptul că există o concentrație pe patru mari firme de audit. De cealaltă parte, toate procedurile sugerate aici, procedurile de licitație și așa mai departe, sunt destinate promovării acestor mari firme și înlăturării firmelor mici de audit de pe piață. Atunci se pune următoarea întrebare. Cum anume tratăm uh, problema licitației și problema schimbului la licitații? Uh, trebuie să depunem amendamente în acest sens. Colegul Caras cu siguranță o va face, ținând cont de consultările cu doamna Swinburne, care îi mulțumim pentru cooperare și deschidere. Apoi aș dori să menționez procedurile de licitație obligatorii în raport cu calitatea auditării. Ar trebui să ne gândim dacă într-adevăr este necesar să o luăm pe această cale sau dacă mai degrabă putem să găsim alte reguli mai transparente care să ne ajute pe mai departe astfel încât la final să aduce mai multă transparență pe piață. Ultimul subiect pe care vreau să-l abordez, auditul comun. Există o serie de state membre care nu au atitudine pozitivă față de acest tip de audit, așadar nu știu dacă este salutară acum această abordare și dacă ar trebui să o susținem. Cred că doamna raportor s-a exprimat deja pe acest subiect și că ar trebui să-l abordăm într-adevăr, dar cu oarecare reținere. Informațiile obținute până acum nu ne-au uh, arătat foarte clar că ar exista o îmbunătățire a situației, mulțumită unui audit comun. Iată, eu cred că putem să ajungem la o soluție și că putem să facem un aviz bun pentru juri. Problema esențială este, rămâne aceea a vinei pe care o poartă politica de audit uh, la criza financiară și uh, economică. Dacă nu poartă nicio vină, atunci uh, ar trebui să fim foarte prudenți cu măsurile pe care le întreprindem pentru a nu ajunge la un rezultat opus intențiilor noastre. Este clar, avem patru mari uh, firme de auditare și nu vrem ca acestea să fie pe mai departe consolidate, astfel încât firmele de dimensiuni mici și medii să dispară de pe piață. Și o ultimă observație, mai ales când vine vorba despre auditarea băncilor active la nivel internațional. Eu nu cred că o schimbare la patru ani îmbunătățește calitatea auditării. Se știe foarte clar că băncile au structurile lor înrădăcinate și uh, nu trec bine patru ani până să se obișnuiască cineva cu sistemul, că deja se și schimbă prin rotație. Așadar, ar trebui să nu-i întărim, nu să nu-i considerăm pe cei care trebuie să fie auditați. Ar trebui ca auditorii să aibă posibilitatea să intre în pâine, așa cum trebuie. Mulțumesc! Euh, mulțumesc, uh, Pervanș Beres. Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, mulțumesc raportoarei. Ne-a prezentat amendamente de compromis care ne vor permite, iată, să deschidem o discuție cu extinderea uh, sferei de aplicare față de viziunea sa inițială. Intervine aici după domnul Ferber și aș vrea să spun uh, câteva cuvinte în legătură cu uh, um, obiectul cărții verzi și criza. Sigur, cabinetele de audit nu sunt răspunzătoare de criză, dar acestea, în mod normal, au rolul de a audita întreprinderile, de, de, de, de a verifica dacă finanțarea acestora e una sănătoasă. Și niciun cabinet de audit n-a, tras niciun semnal de alarmă. Deci e clar că sistemul conform căruia funcționează controlând conturile întreprinderilor, din care marile companii financiare fac parte, desigur, ca să spun asta eufemistic, a fost unul defectuos. Noi nu spunem că din cauza lor s-a produs criza, dar spunem că nu au avut nicio contribuție, nu și a jucat rolul social, în sensul structurii unei societăți, care este de a trage un semnal de alarmă în legătură cu starea lucrurilor și cu finanțarea companiilor. Trebuie să fim de acord aici. Iată, suntem totuși uh, uh, după producerea unei crize în care nici o companie de audit nu ne-a spus atenție structura financiară a marilor companii sau nu doar cei care depinde subprime uh, este greșită. Aș dori să fac alte observații înainte de a intra în detaliu în legătură cu compromisurile. În primul rând, trebuie să avem o discuție, să purtăm o discuție în legătură cu domeniul de aplicare al cărții verzi. Pentru că inițial raportoarea ne propusese să vorbească decât de instituțiile financiare. Vă scuzați, spune vorbitoarea, care prezintă riscuri sistemice. Eh, și multe eh, amendamente și-au dorit să eh, lărgească domeniul de aplicare, mai ales la instituțiile financiare în general. Dar eu spun că miza cărții verzi nu e asta, ci o constituie toate companiile care recurg la audit. Știu că aici suntem la Comisia Economică și Monetară, dar nu în Comisia Financiară, deci putem să ne interesăm și de, de dimensiunea economică. Deci toate întreprinderile cotate, toate, toate companiile cotate, când e vorba de verificarea conturilor acestora și când s-a făcut o directivă în legătură cu uh, autoritatea, raportul Wolf Klintz, nu, nu, raportul nu s-a referit doar la instituțiile financiare. Deci eu, da, hai, spun, haide să revedem formulările, cred că trebuie să plece și uh, uh, să punem accentul pe instituțiile financiare și mai ales pe cele uh, care intervine în mai multe state ale Uniunii Europene, dar ne vorbind, sper că nu ne vom limita la instituțiile financiare, ci la toate companiile care trebuie să recurgă la audit. Trebuie să examinăm cazul tuturor acestora, mai ales toate companiile cotate. Sper să putem avea o discuție în detaliu. Apoi, raportarea ne-a prezentat amendamente de compromis, dar eu nu știu ce, are, ce crede despre amendamentele care nu Uh, se regăsesc în cele de compromis. Deci, două amendamente din cele depuse de socialiști și democrați cred eu că sunt importante și aș vrea să știu care este părerea raportarea noastre. În primul rând, amendamentul 6, care vorbește despre riscul pe care l-ar reprezenta falimentul unul din, un, unea, din, unea din cele patru mari companii, așa numitele Big Four, uh, ca astfel am putea pune problema și concentrării și riscurilor uh, acesteia. Apoi amendamentul 80, cred eu că va fi amendamentul cel mai, discut, cel mai complicat pentru discuțiile noastre, dar e unul important. Ce spune el? Că nu prin această legislație uh, nu trebuie impus auditorilor uh, respectarea sau evaluarea responsabilității sociale și de mediu a companiilor. Însă, după cum am formulat noi amendamentul, trebuie intrat în discuție pe acest punct. Doamna Luling era îngrijorată ca acest subiect să nu fie discutat în paralel cu uh, guvernarea economică. Eu cred și putem face, o putem face cu acest amendament 80, cred eu că putem uh, puțin face legătură între cele două elemente și acest subiect cred eu că apare și în Cartea Verde, deci nu, de, nu știu, de, nu văd de ce să nu îl reluăm și noi. Știu, ține mai, mai degrabă de competența jurii, dar nu este, nu cred că jurii uh, se va ocupa de responsabilitatea socială și de mediu a, a uh, companiilor, pentru că nu am văzut să facă acest lucru. Uh, am primul compromis, la amendamentul 1 al colegei noastre, Sanchez Presedo, lipsește întreaga ultimă parte a amendamentului său, care cred că ar putea fi utilă de reluat. Compromisul 2 mm, e problema uh, dacă mm, ne ocupăm doar de instituțiile financiare sau nu, nu mai revin, la fel și uh, treiul pentru compromisul 4 aici o parte a amendamentului nostru 37 nu este reluată, eu cred că această parte ar permite să constatăm că calitatea auditului este importantă. Pentru că, iată, reluați ideea că trebuie să joace și o funcție socială importantă. Dar eu v-aș propune să explicăm motivul. Pentru că e important și pentru a permite accesul companiilor la finanțare. Când o bancă vede conturi care sunt bine întocmite și bine supravegheate, are, există o mai bună capacitate de a avea acces la finanțare, atât pe piață cât și din partea băncilor. Pe de altă parte, eu nu vreau să spunem că vom întârzia și vom face acest lucru numai când vom avea pachetul, pentru, uh, pachetul global, ci tocmai pentru că după criză uh, elementele unei guvernări ale unei companii și deci calitatea documentelor plecând de la care poate începe dialogul social și să intervină elementele um, guvernării unei întreprinderi e fundamentală. Deci vă propun să spunem acest lucru în mod explicit la compromisul numărul 5 Dumneavoastră ne propuneți să uh, prevenim, să preîntâmpinăm un conflict de interes într un auditor intern și extern. Noi aveam o formulare mai uh, severă acolo și uh, cred că ar fi mai bună decât uh, ce ne propuneți dumneavoastră. Compromisul numărul 6 cred că e cam slăbuț poate vom putea analiza din nou lucrurile. Compromisul 7, cred că e o bază foarte bună pentru discuții și ați dat dovadă de deschidere și vă mulțumesc, ne-ați uh, uh, acceptat anumite discuții, deși și aici avem uh, problema mm, domeniului de aplicare. Doar instituții financiare sau mai mult decât atât? La compromisul 8. Cred că aici e o greșeală de uh, tipar. Nu e words și way. Aici e vorba de un amendament al președintei noastre, numărul 102 al, al lui Sharon Bowles, prin care ni se solicită să examinăm această proporționalitate. Oare formula propusă de mine, și anume să uh, ne uh, ocupăm doar de companiile transfrontaliere, nu ar putea rezolva problema? permițându-ne să definim uh, ceea ce dorim noi uh, și de ce anume, de care companii dorim să ne ocupăm. Cam asta fi. Apoi, la compromisul 11. Cred că această bază de negociere, aici sunt câteva contrapropuneri pe care vi le fac, ca să consolidăm uh, mai mult propunerea. Apoi, la compromisul 12, plecând de la textul doamnei Luling, care văd că nu mai se află în sală nu se mai află doamna Ruling, dar eu totuși spun că, sigur, trebuie reluat tot, dar cu excepția cazului în care acest lucru ne pune bețe în roate. Sigur, da, poate figura și acest aspect, nu doar guvernarea companiilor, dar asta nu doar ca să întârziem în soluționarea problemei auditului. Mulțumesc! Yes, it's rather unfortunate. I haven't got a copy. Da, îmi pare rău că eu n-am uh, o copie a amendamentelor de compromis. Uh, da, că, ca să știu și eu despre ce anume vorbea și concret. N-am putut să urmăresc. Acum vă Klintz. <clears throat> Mulțumesc. Câteva scurte observații. Sunt perfect de acord cu Kay. Auditul este audit. Nu ar trebui să încercăm să facem diferențe sectoriale, fiindcă ne încurcăm. Sunt de asemenea convins că auditul merge mână în mână cu guvernanța întreprinderilor. Am câteva observații de făcut. În ceea ce privește auditarea ca serviciu, nu, ca, nu în termenul ei clasic. Nu sunt atât de critic precum chei la amendamentul de compromis 5. Eu cred că este de fapt în interesul întreprinderii de auditat ca uh, să fie oferite servicii care depășesc sfera auditului clasic necesare pentru a avea o, o, o activitate de audit completă, finalizată. Dacă într-adevăr se ajunge la un conflict de interes, atunci cred că ar trebui să aibă loc o separare. Însă, mai întâi, eu cred că ar trebui să lăsăm totul la capitolul prestare de servicii publice dar nu la nivelul managementului uh, operativ, la nivelul conducerii, fiindcă astfel va exista pericolul ca unii să-și comande servicii după bunul lor plac. Contractele de prestări servicii trebuie să fie negociate uh, în concordanță cu regulile Comitetului de Auditare. Deci avem, trebuie să avem de-a face cu un membru de uh, persoane cu funcții neexecutive. La compromisul 6, aș avea următoarele de spus. Este vorba aici despre licitații. Sunt de acord cu colegul meu Ferber. Nu știu uh, dacă ar trebui să acționăm în această manieră, fiindcă sunt foarte critic în ceea ce privește pericolul de a consolida rolul și funcția celor patru mari întreprinderi de auditare. S-a discutat despre rotație. Eu cred că este suficient să existe nu o rotație a întreprinderilor de auditare, ci o rotație a seniorilor care auditează. În ceea ce privește situația de la ora actuală a auditării. Este adevărat, în Franța avem o uh, experiență mixtă în ceea ce privește auditul comun. Dar pot să vă spun din proprie experiență ca membru al unui consiliu director timp de mai mulți ani și ca persoană care a avut de-a face cu auditarea, de fiecare dată când am avut de-a face cu auditare comună, rezultatul a fost extrem de productiv. Și tocmai de aceea, în nenumărate cazuri, am avut uh, audit comun permanent. Pentru mine aceasta este singura posibilitate de a permite firmelor cu mare potențial să crească în așa fel încât la final să facă față concurenței de pe piață. Și am un exemplu concret. O firmă precum BDO în Germania o firmă regională la un moment dat, a ajuns să fie acum uh, activă uh, la nivel internațional independent, ceea ce este o mare realizare. Vă mulțumesc! Mă uit pe lista vorbitorilor și văd că urmează Sven. Mulțumesc tuturor colegilor, mulțumesc în special raportoare pentru proiectul de aviz. Aștept uh, discuția pe aceste subiecte, discuție în detaliu. Aș dori deocamdată să menționez câteva lucruri care în continuare ne îngrijorează. În paranteză fiind spus, vreau să mulțumesc pentru că au fost incluse câteva idei de ale noastre în aviz. În primul rând, în ceea ce privește răs- asumarea răspunderii față de criză. Uh, m-a surprins uh, comentariul lui Marcus. Mie mi se pare că lucrurile sunt foarte clare. E foarte clar că a existat o problemă, precum este și clar că riscuri uh, considerabile nu au fost uh, luate în calcul, nu au fost publicate, motiv pentru care s-a ajuns la investiții proaste care au exacerbat criza. Și a trebuit să luăm în serios toate aceste lucruri. Mm, a fost uh, un, acesta a fost un comentariu general, nu neapărat la aviz. Dar cred că ar trebui să fim foarte, foarte stricți în această privință. De asemenea, este foarte critic să dezbatem cine alege auditorul. Aici există problema conflictului de interese și de aceea sugerăm să avem un al doilea audit obligatoriu care să nu uh, să fie întreprins de o firmă nealeasă de uh, întreprinderea de auditat, ci de, un, uh, de o parte neutră. Eu cred că aceasta este soluția cea mai elegantă de a evita situația în care auditorul va fi mai puțin aspru, dat fiind că se știe care este situația, se știe cum a fost ales și se știe foarte clar că în funcție de rezultatul auditării va depinde urmă, uh, următor, va veni următorul contract. Este important să dăm dovadă de credibilitate și să venim cu o soluție. Până acum nu recunoaștem, nu regăsim această soluție în proiectul de aviz, din păcate. Dorim de asemenea ca rolul Agenției de Supraveghere la nivel european să fie consolidat, mai ales în ceea ce privește pe mari actori. Aici va trebui să revenim la, la dezbatere. De asemenea, s-au făcut trimiteri la asumarea răspunderii. Asumarea răspunderii în toate structurile economice este un lucru extrem de important pentru a transmite mesajul și impulsul necesar. Chestiunea răspunderii este foarte importantă, un subiect unde am putea să fim puțin mai ferm decât ceea ce propune compromisul la ora actuală. Wolf a sugerat uh, o soluție cu care nu mă prea împac în ceea ce privește legătura dintre prestări servicii și auditare. Eu cred că persistă aici uh, pericolul conflictelor de interese și ar trebui să dăm dovadă de prudență. În ceea ce privește uh, pericolul ilustrat de Marcus și anume ca IMM-urile să fie înlăturate de pe piața auditării de marile structuri, eu cred că acest argument rămâne valabil și ar trebui să fim foarte precauți am venit cu o soluție în acest sens. Să avem o terță parte care să aleagă o firmă de auditare să, care să execute un al doilea audit. Un al doilea audit uh, care să fie executat de o întreprindere mai mică, mm, fapt care ar ajuta IMM-urile din acest segment. Mm, vreau să știu care este opinia dumneavoastră pe acest subiect. Și încă o ultimă remarcă. Uh, Poate că nu am parcurs eu cu atenție toate amendamentele de compromis pe care am primit foarte târziu, dar eu știu că am solicitat ca DG Concurență să impună o procedură pentru structurile de piață din industria auditării. Eu cred că ar fi bine ca comisia noastră să interpeleze Digi Concurență, să facă un studiu de plin de piață pentru a vedea exact care este situația. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare o dezbatere în spiritul cooperării. Președinta, mulțumesc, Diego Feio are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să o felicit pe Kay pentru aviz. O felicit pentru toată activitatea întreprinsă până în momentul de față. Este foarte clar că avem un obiectiv general, un obiectiv pe care îl împărtășim cu toții și anume să îmbunătățim serviciile de auditare în limita posibilului. De asemenea, sunt de acord cu ce a spus Marcus Ferber în ceea ce privește legătura dintre criză și subiectul în cauză. Eu cred că dacă avem o criză nu este necesar să schimbăm absolut totul. Trebuie să identificăm aici o problemă să vedem dacă a trecut suficient timp de la implementarea directivei a 8-a și să tragem anumite concluzii. Fiindcă cu doar puțin timp în urmă, anumite state membre au transpus această directivă și ar trebui să vedem ce s-a întâmplat post-implementare. Nu ar trebui să ne precipităm. Există câteva probleme specifice care oricum vor face subiectul dezbaterii la comisia noastră. Discutăm despre auditarea prin rotație. Trebuie să existe o rotație a întreprinderilor sau este suficient uh, să existe o rotație a partenerilor? Apoi apare și problema excluderii serviciilor. Serviciile specializate sunt vizate aici. Și în al treilea rând, discutăm despre rolul auditorilor și mm, relația acestora cu criza. Trebuie așadar să analizăm toate aceste subiecte cu mult mai multă transparență, dialogând uh, mult mai uh, bine, asigurând un dialog între auditori, între corpurile de reglementare care sunt de auditat. Și a trebuit să conferim o mai mare atenție comitetelor de auditare și rolul acestora. Iată așadar care sunt subiectele principale aici. Aș dori încă o dată să o felicit pe raportoare. A făcut indicații prețioase și acum uh, trebuie să ne pregătim pentru o dezbatere care va dura ceva timp. Werner Langen are cuvântul. Mulțumesc. Nu cred că ar trebui să facem greșeala de a pune în cârca sectorului de auditare uh, vina pentru criza economică și financiară. Agențiile de rating au fost de vină pentru că nu, s-a, nu au ținut cont de riscurile legate de notarea făcută și apoi sunt de vină și cei care au luat de-a gata ratingul fără a face anumite verificări. Așadar, trebuie să așteptăm cartea albă și sunt uh, de acord cu ceea ce au exprimat uh, domnul Clint și domnul Ferber. Odată s-a discutat despre licitații și despre puterea celor mari patru întreprinderi de auditare. Apoi s-a discutat despre uh, relația dintre consiliere și auditare. Iată, s-au făcut propuneri pozitive pe aceste subiecte și putem, ca intervenind la aceste nivele, să asigurăm IMM-urilor din această nișă șansa de a se dezvolta. Cealaltă cale ar fi aceea de a-i distruge pe uh, cei uh, mari patru, dar nu cred că acest lucru este de dorit. Așadar, să nu facem o confuzie aici la nivelul asumării vinei pentru uh, criză. Ar trebui să nu interzicem pe viitor auditarea comună, ci să o promovăm, pentru că astfel, iată, uh, deschidem șansa uh, oferim șansa micilor întreprinderi din acest uh, sector să se dezvolte și să crească. Eu cred că acesta este cel mai important aspect. Ar trebui să nu uităm că ne exprimăm avizul în calitate de Comisie pentru Afaceri Economice și Monetare. Ar trebui să ținem cont de aspectul economic aici. Nu ar trebui doar să garantăm protecție în ca, pentru că ne confruntăm cu o criză economică și financiară. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Iată, am uh, depus și eu câteva amendamente și există un, un număr de amendamente care se leagă, de fapt, de guvernanța corporatistă. Aș dori să fac câteva comentarii și, în primul rând, aș dori să ofer un uh, răspuns la ceea ce a spus antevorbitorul meu. Eu cred că auditorul a scăpat puțin cam ieftin. Și sigur că nu ar trebui să o luăm de la zero, să reorganizăm totul, motiv pentru care eu aș dori să ne asigurăm de faptul că există un dialog între auditori care să fie suficient astfel încât să elimine suspiciunile din start. Este însă dificil de făcut acest lucru, fiindcă există state membre care în continuare au probleme la acest sector. Câteodată vedem, după cum spuneam, vedem că există probleme la nivel național, însă problema este că acum trăim într-o era relațiilor transfrontaliere și ar trebui să avem o abordare mai sistematică. Iată, aici am putea să facem legătura cu autoritatea de supraveghere europeană care să intervină și să-și asume rolul. Nu aș dori să excludem nimic sunt de acord cu auditul și cu intervenția auditorilor, dar ideea este să nu avem uh, demersuri paralele la nivelul sectorului financiar. În ceea ce privește licitațiile obligatorii, am uh, participat la licitații atât în uh, Regatul Unit cât și în Belgia și știu foarte bine cum arată sistemul. De multe ori se ajunge la negocieri și apoi se discută cui a venit rândul să depună oferta care să câștige. Licitațiile la care am uh, participat eu și care au fost voluntare par să fie generat mai mult uh, entuziasm și să fi dus într-adevăr la o licitație adevărată. Iată, aici trebuie să uh, facem mult mai multe. Nu sunt pentru limitarea activității auditorilor la audit pur și simplu fiindcă așa nu o să obții uh, o selecție de personal uh, foarte bine calificat pentru a înțelege ce se ascunde uh, în spatele activității întreprinse și care sunt și retlicurile la care mai apelează firmele de auditat audita din când în când. Așadar, este important să uh, eliminăm, desigur, conflictul de interese, însă nu aș dori să uităm acest aspect. Apoi, ca soluție pentru cele mari patru firme de auditare, am sugerat să analizăm sectorul achizițiilor publice, pentru ca la Parlament să mizăm pe mai multă achiziție publică în sfera industrială din partea IMM-urilor. Și nu știu de ce nu am putea să urmăm uh, aceeași structură și cu uh, întreprinderile de audit. Este foarte clar că dacă toată lumea, inclusiv Comisia, va apărea la, cei mari, la cele mari patru cele firme de întreprindere, toată lumea va face la fel. Este important să avem câteva marje de măsurare, astfel încât să putem reveni asupra acestui subiect, să vedem dacă într-adevăr se îmbunătățește situația în urma intervențiilor noastre și dacă nu, am putea discuta despre noi măsuri. Iată așadar uh, care au fost subiectele amendamentelor depuse de mine. Sper uh, să fie acceptate de colegi. Din uh, motive lesne de înțeles, am fost implicată la trialoguri și nu am putut să intervin pe cât mi-aș fi dorit. Am fost ultima vorbitoare, așadar dau cuvântul raportoarei acum. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuții. Nu m-am referit la textul de compromis. Știu că a fost trimis doar cu o oră înainte de începerea reuniunii COM. Mă scuzați că nu l-ați primit cei care nu erau raportori din umbră și cei care ați venit aici și nu v-ați dus pe la birouri să-l primiți. De aceea nu m-am referit la textul de compromis al amendamentelor de compromis, ca toată lumea să pornească din același punct dar suntem într-un loc, am ajuns într-un loc în care nu mă așteptam, pentru că uh, unii au avut totuși timp uh, să se uite pe amendamentele de compromis. Textul de compromis din acest moment este o primă redactare. Suntem în locuri diferite, adică diferitele grupuri politice au atitudini diferite față de marile probleme, mai ales în ceea ce privește rotația, licitațiile, uh, și modul în care putem spori competiția prin auditul comune sau nu. Am voci care îmi spun că auditul comun nu este calea aleasă și sunt alții care spun că da, auditul comun, acțiunile comune de audit reprezintă soluția. În următoarele 48 de ore trebuie să ajungem la o concluzie. Însă, dincolo de textul de compromis care circulă între dumneavoastră, există toate celelalte amendamente la care s-a referit Pervaș Beres. Ele vor fi votate separat și ele toate merită să fie votate separat. Asta înseamnă, cred că e vorba de 25 de voturi separate apropo de acest lucru. Pervanș se refera la amendamentul 6 și eu, ca raportor, accept amendamentul 6 Amendamentul 18 la care v-ați referit, acesta intră mai degrabă la discuțiile despre guvernanță corporativă. Amendamentul 12 12 include această chestiune, pentru că în felul acesta Parlamentul poate să participe, dar aici s-ar putea cere un vot pe părți și Comisia la sfârșitul zilei să stabilească dacă e vorba de acest raport de audit sau nu. În următoarele 48 de ore, rolul meu este să echilibreze grupurile politice privind competiția, rotația, licitația și auditul comun. Deocamdată eu nu sunt convinsă de meritele acțiunilor comune de audit. Eu cred însă că e nevoie de rotiție, rotație și vreau să aștept să văd ce se întâmplă cu propunerile legislative ale Comisiei. Propunerea mea ar fi să existe o licitație obligatorie, pentru că, dar trebuie acceptate toate amendamentele pe care le propunem noi. Și se pune problema și costurilor, apropo de unele din chestiunile pe care le propunem uh, dacă vrem un audit de calitate, fără însă ne împovăra companiile. Să v-ați referit la serviciile de audit care ar trebui să Uh, să restrângă diversele tipuri de serviciu. Nu vreau să creez uh, companii care să se ocupe numai de audit, dar cred că nu există niciun fel de cerință ca o companie să facă față unui conflict de interese. Nu ar trebui uh, făcută niciun fel de activitate care să presupună înălțarea unor ziduri în interiorul aceleiași companii. Există o serie întreagă de alte companii care pot oferi serviciile respective, însă nu putem răstrânge uh, alegerea unei firme cineva care funcționează la nivelul unei instituții unde există tot felul de ziduri de astea chinezești, ar fi foarte greu de dovedit că nu uh, au loc uh, scurgeri de informație dintr-o parte într-alta. Deci de ce să există așa ceva? De ce să nu permitem sporirea competiției prin faptul că multe grupuri pot să furnizeze serviciile respective? Uh, sunt foarte multe instituții financiare, așa că diferite companii de audit pot să auditeze diferite aspecte ale activității unei firme. Deci putem să ajungem aici la un echilibru, cred eu, în privința textului. Vă rog, vă invit să analizați textul de compromis. Am încercat să aduc împreună cât mai multe propuneri. Sper că nu este un cal care o să se transforme în cămilă până la urmă. Știm exact, nu știm exact unde începe competența ECON și unde începe competența jurii. Uh, sigur, jurii este comitetul principal, noi în privința unităților, uh, entităților financiare, noi avem rolul principal, am uh, extins, când am extins competența ținând cont de uh, adâncimea um, amendamentelor dincolo de competența ECON, cred eu. Raportorul de la juri sunt absolut convinsă că analizează propunerile noastre și vrea să vadă dacă nu cumva intrăm în zona lor de competență. Deci, între cele două comisii, cred că putem ca din partea Parlamentului să prezentăm un text foarte puternic adresat Comisiei înainte ca de fapt Comisia să vină cu o propunere legislativă. În următoarele câteva zile, dacă doriți și chiar dacă nu sunteți raportori din umbră, vă rog să prezentați propunerile dumneavoastră și voi fi fericită să le primesc. Pentru votul de săptămâna viitoare o să încercăm să propunem un text. Mulțumesc, spune președinta. Pe 9 mai se votează, la jurii pe 24 mai și în iunie la plenară. Mulțumim foarte mult! Iar acum o să trecem la ultimul punct al ordinei de zi, raportul anual pe 2010 al Băncii Centrale Europene, așa că vă rog să nu plecați. Vă mulțumesc. Urez bun venit domnului Victor Constanțio, o altă persoană care m-a văzut mult prea des în ultimele săptămâni. Se pare că vorbim cam în același locul. În sfârșit, astăzi îmi face plăcere să-l salut pe vicepreședintele Băncii Centrale Europene, care ne va prezenta raportul anual pentru 2010 al Băncii Centrale Europene. Există exemplare în diversele limbi, le aveți la dispoziție chiar aici în încăpere, da? Eu am și eu un asemenea exemplar. Banca Centrală Europeană ne va prezenta politica de gestiune pe 2010 și se va referi și la alte activități, cum ar fi operațiunile băncii centrale, stabilitatea financiară și așa mai departe. Și după prezentarea făcută de domnul vicepreședinte, veți putea adresa întrebări. Deocamdată nu avem un raportor pentru raportul anual pe 2010, face parte din nominalizările pe care le vor discuta coordonatorii pe 10 mai la Strasburg. Deci mă adresez în primul rând coordonatorilor cu întrebări astăzi, neexistând un raportor. Aveți cuvântul, domnule vicepreședinte. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați membri ai Comisiei pentru Chestiuni Economice și Monetare, am plăcerea de a vă prezenta raportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2010. Bineînțeles, face parte din uh, modul în care noi suntem răspunzători în fața Parlamentului. Este prima dată când vă vorbesc în calitate de vicepreședinte și aștept un schimb de opinii bogat Mă voi referi la politica monetară în ultimii ani, voi explica deciziile și voi uh, explica care sunt previziunile noastre. Uh, observațiile mele pe marginea acestor puncte, și anume perspectivele macroeconomice, nu trebuie luate ca o indicație privind atitudinea de politică monetară, pentru că suntem în perioadă în care membrii Consiliului Guvernator nu fac asemenea observații. Mă voi referi de asemenea și la provocările fiscale, la chestiunile legate de fina stabilitatea financiară. Înainte de a încheia, Aș vrea să mă refer la cadrul de guvernanță în Uniunea Europeană și mai ales rapoartele adoptate de această comisie și începutul discuțiilor în trialog. Politica monetară în 2010 și la începutul anului 2011 a continuat să funcționeze într-un mediu foarte complex și provocator. Noile tensiuni de pe piețele financiare din mai 2010 au adus noi provocări pentru politica monetară. De la începutul lui 2010, recuperarea economică, revenirea economică în Uniunea Europeană a devenit din ce în ce mai pregnantă pentru că uh, cererea externă a crescut foarte mult în același timp, cererea internă a crescut și ea foarte mult în perioada revizuită ca urmare a scăderii din 2009 de 9,1% și apoi a urmat această creștere în 2010. Rezultatele au fost mai favorabile decât ne așteptam acum un an și așteptăm ca economiile din zona euro să beneficieze de revenirea economiei mondiale. În același timp, sectorul pra, uh, privat și cererea uh, sectorului privat va duce la creșterea aceasta care va beneficia de măsurile luate pentru îmbunătățirea funcționării sistemului financiar și a politicii monetare. Consiliul Guvernatorilor a evaluat riscurile pentru a le echilibra în context costul unei certitudini, incertitudini crescute. Cât privește prețurile, în zona euro, inflația crește de la începutul lui 2010, reflectând creșterile prețurilor materiilor prime la nivel global inflația a crescut cu 1,6% în 2010 și va continua să crească la începutul lui 2011 și va ajunge la 2,7% în martie conform ultimelor date Eurostat și va fi 2,8% în aprilie. Presiunea prețurilor interne este moderată, dar riscul inflaționist s-a crescut, ceea ce înseamnă că uh, vom ajunge la prețul energiei mult mai mari decât ne-am așteptat și de asemenea taxele indirecte, taxele ale prețurilor administrative vor fi mai mari decât ne-am așteptat datorită nevoii de consolidare fiscală în anii viitori. În cele din urmă, recuperarea eh, din activitatea economică poate să ducă la presiuni ale prețurilor pe plan intern mult mai mari. Analiza noastră monetară arată că ritmul expansiunii monetare este încă moderat și uh, Uh, previziunile pe termen mediu arată că inflația va scădea, dar lichiditatea monetară s-ar putea să faciliteze reglarea presiunii interne a prețurilor. În aceste condiții, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene, la 7 aprilie 2011, a avut o reuniune și a hotărât să sporească rata dobânzii după ce a menționat, a menținut rata dobânzii neschimbată aproape 2 ani, la un nivel foarte, cel mai scăzut nivel cunoscut până acum. Ideea este de a adapta poziția politicii noastre monetare pentru a face face stabilității prețurilor. Este important ca creșterea prețurilor să nu ducă la o presiune inflaționistă pe termen mediu, uh, prin efecte de al doilea grad. Hotărârea noastră de a spori ratele dobânzilor va contribui la menținerea presiunii inflaționiste în zona euro în conformitate cu dorința noastră de a menține inflația aproape de 2% pe termen mediu. Aceasta este o cerință a politicii monetare pentru a putea contribui la revenirea economică. Ratele dobânzilor au rămas scăzute în tot uh, spectrul uh, acțiunilor monetare pentru a susține activitățile monetare și crearea de locuri de muncă. Ținând cont de tensiunile financiare existente, banca și-a uh, menținut anumite măsuri financiare în 2010 și la începutul lui 2011. Se pune problema de alocării lichidităților pentru operațiunile de refinanțare. În mai 2010, banca a hotărât să lanceze un program de securizare a piețelor pentru a emite eurobonduri cu ideea de a stabiliza piața monetară. Efectul a fost neutralizat de a operațiunile de absorbire a lichidităților, toate măsurile nestandard luate în perioada de tensiuni financiare acute sunt temporare și vor fi adaptate la momentul potrivit. Și acum, dacă vorbim de politica fiscală, deficitul fiscal și rata datoriilor s-au deteriorat substanțial în 2008 și în 2009. În 2010, deficitul uh, zonei euro față de PIB uh, s-a stabilit numai la nivel înalt la 6%, iar uh, rata datoriilor a crescut până la 85% țările în parte, fiecare țări în parte au experimentat rate foarte înalte ale deficitului. Dacă avem o viziune mai largă, recesiunea economică a dus la la dezechilibrări ale politicii financiare. Foarte multe țări nu au putut să pună în aplicare politici financiare de revenire S-au folosit diverse soluții temporare pentru a duce la sporirea cheltuielilor, însă unele țări nu au reușit să-și solidifice poziția financiară și să ducă la creștere financiară puternice. Cadrul fiscal al Uniunii Europene, care a fost revizuit în 2005, a fost prea slab și nu a fost pus în aplicare uh, cu suficientă duritate pentru a reflecta aceste dezechilibre la nivel larg, în uh, multe zone euro, piața a devenit foarte volatilă în 2010. Dorința investitorilor de a-i susține nevoia de finanțare a guvernelor a scăzut. Grecia și Irlanda au avut nevoie de susținere financiară uh, din partea Uniunii Europene și a femeiului, iar Portugalia de asemenea a solicitat asistență luna trecută. Dacă ne aruncăm o privire în viitor, uh, e, trebuie ca aceste trei țări să întreprindă măsuri drastice. Grecia și Irlanda trebuie să pună în aplicare programele convenite, iar pentru Portugalia este esențial să facă acest lucru acum. În general vorbind, guvernele zonei euro trebuie să-și atingă uh, obiectivele de consolidare, iar în anii următori uh, obiectivele de consolidare trebuie să fie însoțite de măsuri de consolidare concrete. Termenele pentru a corecta uh, deficitele excesive trebuie îndeplinite. Estonia și Luxemburg sunt singurele zone, țări din zona euro care nu au, uh, nu sunt supuse unor asemenea proceduri de deficit, de excesiv, uh, de deficit bugetar excesiv. Trebuie să ne concentrăm pe reducerea cheltuielilor și să, uh, astfel încât finanțele publice să fie durabile pentru a putea susține condițiile revenirii financiare. E nevoie de politici financiare sănătoase în asemenea momente. Pe, în curând voi vorbi și despre acest subiect, iar acum aș dori să mă refer pe scurt la chestiunile care țin de stabilitatea financiară. În 2011, CERS, ca și cele trei autorități de supraveghere europene, după pregătirea din 2010, au început să funcționeze. CERS este acum funcțional în totalitate. Uh, Consiliul director s-a reunit de două ori, uh, Consiliul consultativ a fost înființat. CERS are sarcina de a susține, uh, Banca Centrală Europeană are sarcina de a susține CERS-ul din toate punctele de vedere pentru a-i spori capacitatea de a face analize de risc sistemic în contextul cadrului Basel III, noi susținem uh, cerințele Uniunii Europene privind uh, capitalul minim, adică regulamentul CDR. În 2011, conform cerințelor, Parlamentul va avea timpul necesar de a vota acest cadru de reglementare până la sfârșitul anului 2011. Noi uh, acordăm uh, susținere inițiativei europene, Comisiei Europene pentru reglementările în acest domeniu. E nevoie de instrumente mult mai bune pentru a face față problemelor din sectorul financiar într-o manieră mai eficientă. Regimurile naționale trebuie să fie armonizate cât mai bine cu putință pentru o mai bună coordonare între statele membre în situații de criză. Banca Centrală Europeană are uh, acest obiectiv de a asigura cadrul uh, Uh, în situația în care instituțiile financiare dau faliment și în același timp să salvgardeze stabilitatea financiară a Uniunii Europene, minimalizând costurile publice. Din această perspectivă, cadrul de reglementare care disciplinează instituțiile financiare este esențial iar în contextul acesta, înființarea unei rețele a fondurilor de faliment european ar fi foarte important pentru crearea unui asemenea fond la nivel european. Banca Centrală Europeană contribuie la discuțiile de la nivel G20 pentru a pune la punct mecanisme care să reducă riscul sistemic reieșite din așa numitele IFIS dacă ne gândim și la testele de rezistență care vor fi um, efectuate de noua autoritate europeană bancară, trebuie să fie un exercițiu riguros ca să fie credibil. El va reduce uh, incertitudinea între participanții la piață care sunt preocupați de sectorul bancar european. Vreau să vă spun care sunt câteva dintre trăsături este mult mai puternic din punct de vedere al supravegherii macroeconomice, există uh, linii directoare mai puternice oferite de Banca Centrală Europeană băncilor. Acum vorbim uh, de uh, nu mai vorbim de capitalul de nivel 1 cum vorbeam înainte. Rezultatele vor fi făcute publice și băncile au strategii foarte puternice pentru a întări uh, instituțiile uh, vulnerabile. Este foarte important ca uh, să existe măsuri pentru băncile care nu trec acest test. Testul acesta trebuie folosit în Europa pentru a ne implica într-un exercițiu de recapitalizare a sectorului bancar în toată Europa și în cele din urmă aș vrea să felicit Comisia dumneavoastră pentru că a votat pachetul privind guvernanța economică. Econ uh, a făcut pași importanți către întărirea supravegherii bugetare și financiare în Uniunea Europeană și în zona euro. Salut faptul că automaticitatea procedurilor a fost întărită prin extinderea folosirii inverse a votului majorității calificate. Procedurile de, sus, procedurile de suspendare împotriva țărilor uh, care încalcă regulile trebuie revizuite. Rolul Comisiei trebuie să fie întărit în acest context uh, și salutăm inițiativele dumneavoastră în acest sens măsurile politice pe care le propuneți dumneavoastră sunt necesare pentru a promova uh, conformitatea cu modelul de supraveghere sancțiunile văzute în cadrul de supraveghere macro merge în aceeași direcție și susținerea oferită de dumneavoastră uh, pentru um, distinția între statele care aparțin sau nu zonei euro este de asemenea importantă. Trebuie să evităm dezechilibrele negative, da? însă trebuie să fie mai um, exigente pentru țările din zona euro Trebuie să folosim noile articole din tratat, 126 de exemplu, pentru a-l aplica în diferite domenii și trebuie să tragem învățămintele corecte din criză pentru funcționarea Uniunii Monetare. În cele din urmă, conformitatea faptul că statele membre se, conformă cu, se conformează pactului de stabilitate și creștere este în consens cu această stabilitate financiară și dumneavoastră ați propus anumite trăsături importante. Ați propus sancțiuni financiare pentru manipularea datelor și trebuie să salutăm această propunere ca și prevederile instituționale pentru informațiile statistice prezentate la timp și cu acuratețe. Există însă unele aspecte ale poziției Comisiei care ne creează unele probleme. În primul rând, pactul pentru stabilitate și creștere nu trebuie înmuiat, nu trebuie îndulcit prin diversi factori, cum ar fi dezvoltarea ciclică și așa mai departe, sau măsurile care referitoare la ajutorul de stat pot fi uh, invocate în evaluarea conformității uh, pentru că în felul acesta s-ar putea crea spațiu pentru diverse măsuri discreționare Uh, care sunt împotriva consolidării financiare. Ce privește supravegherea macroeconomică, am spus de mai multe ori, ca să fim eficienți, trebuie să ne concentrăm pe un număr restrâns de indicatori care să reflecte dezechilibrele, dezechilibrele macroeconomice per se. Uh, e o procedură țintită uh, și asta înseamnă că se ocupă de dezechilibrele care afectează funcționarea financiară a Uniunii Europene. Sigur, e de dorit, avem un mare uh, potențial și e, uh, acesta e nucleul strategiei UE 2020. Asta nu înseamnă că nu recunosc nevoia unei coordonări a tuturor dimensiunilor politicilor economice sub uh, egida semestrului european. În general, raportul, rapoartele aprobate de Comisia noastră sunt o contribuție pozitivă pentru trialogul care va urma și sper că acesta va fi încurunat de succes pentru ca pachetul pentru guvernare economică să poată fi adoptat și uh, pus în aplicare cât mai curând posibil. Doamnă președintă, stimați membri, uh, învățămintele crizei financiare pentru Europa sunt cauza uh, programului rapid de reforme pe care le implementăm. Anul trecut, în uh, eurozonă, ne-am ocupat, uh, concentrarea pe criză a subliniat că sectorul financiar dacă este slab, poate să aibă un efect advers asupra finanțelor publice, însă uh, Uh, și uh, dezechilibrele macroeconomice pot avea uh, efecte negative asupra sectorului financiar. Dacă ambele funcționează corect, noi vom putea ajunge din nou la creștere economică durabilă și vom lăsa criza să fie doar o amintire. Dar pentru asta trebuie ca măsuri de guvernare economică eficientă să fie implementate pentru a asigura creșterea, competitivitatea, Uh, mecanismul de stabilitate economică și o funcționare eficientă a sistemului noului sistem de supraveghere economică. Pentru toate acestea, Parlamentul European și Banca Centrală Europeană uh, împărtășesc acele scopuri și valori și sunt convins că vor continua să colaboreze pentru a, ca Europa să se bucure în continuare de succes. Mulțumesc pentru toate. Thank you very much. Mulțumesc, spune președinta. Avem doar 25 de minute la dispoziție, apoi eu personal voi trebui să particip la, a trebui să particip la altă ședință. Acum, în primul rând, voi da cuvântul coordonatorilor, dar alții. Eh, apoi, mai am eh, câțiva eh, vorbitori pe listă. Dacă cineva dorește să mai intervină, va trebui să-mi spun acum, pentru că altfel voi închide lista. Bine, Jean-Paul Gozes, în primul rând. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru raportul uh, pe care, dacă l-am înțeles bine, raport este plutôt optimist. Uh, am uh, avut impresia că aveți o abordare destul de optimism, optimistă. Nu am auzit niciun semnal de alarmă. Am două întrebări. În primul rând, ce se întâmplă cu intervențiile excepționale ale BCE, care au fost destul de frecvente în ultimii ani? Și în al doilea rând, ce să uh, credem despre zvonurile în legătură cu reșalonarea probabilă, posibilă sau viitoare a datoriei uh, grecești. Mulțumesc. take these one at a time and see how we go, but yeah. don't take too long because you have to okay. come back for the others. Uh, vă rog, dar pe scurt, ca să, puteți, uh, să putem da cuvântul celorlalți uh, colegi, spune președinta. Well, uh, It's always very difficult. Mulțumesc. E întotdeauna dificil uh, să calibrezi bine un discurs uh, ca toți uh, auditorii se poate conchide dacă e optimist sau pesimist. Știm cu toții că situația, sigur, e complicată. Trebuie să vedem, de exemplu, care, ce se întâmplă cu spreadurile datorie publice din mai multe state membre ca să înțelegem că acum ne aflăm la niște niveluri mai înalte decât cele din, uh, de acum un an. Asta ne arată că până acum măsurile care au fost luate de statele membre și de instituțiile europene încă nu au convins piețele că sunt suficiente aceste măsuri pentru a rezolva problema datoriilor din țările menționate și e un lucru serios, e un lucru grav, pentru că s-au luat măsuri foarte drastice, ba chiar putem fi surprinși că aceste măsuri din păcate nu au fost uh, uh judecate ca fiind destul de îndrăznețe. S-au afectat sume foarte importante. Iată, înseamnă că riscul creditării a scăzut în Europa ca rezultat al uh, programului de uh, susținere financiară, dar lucrul acesta nu s-a reflectat la nivelul ratingului. Din, din contra, am văzut că imediat după anunțarea acestor programe sau a sumelor alocate, uh, ratinguri au fost cazuri care ratingul a scăzut. Deci criza, încă n-am ieșit din criză, acel element al crizei încă persistă, e, lucrurile în continuare sunt grave. Măsurile pe care le-am luat noi anul trecut au fost utilizate uh, intermitent de atunci și până acum pentru sume finale care reprezintă acum undeva uh, la 12% din uh, uh, totalul lichidităților alocate și încă nu am utilizat acest program uh, timp de mai multe luni face. Has not been uh, eliminated. Programul încă nu a fost încheiat, dar uh, este suspendat momentan, nu a mai fost utilizat de câteva, de câteva vreme încoace. Bine, prin natura sa, programul este temporar. Dar nu știu acum când se va încheia, noi îl menținem în continuare. unul din motivele pentru care nu l-am utilizat în ultima vreme este că o parte a sporirii din spread-uri recent a fost rezultatul tuturor zvonurilor pe care le-ați menționat în legătură cu restructurarea uh, datoriei în eurozonă. Aceste zvonuri uh, nu au fost, uh, s-a dovedit că nu au fost realiste. Au fost minciuni. Asta, a spus, asta au spus un număr important de guverne, dar iată, ele continuă să se răspândească. Eh, multe persoane, multe instituții sunt interesate în a eh, menține circulația acestor zvonuri. Unii au multe de câștigat. Dacă până la urmă se va produce această restructurare în zona eh, euro. Și sigur că de aceea este foarte dificil să luptăm împotriva evoluțiilor celor mai recente pe care le-am văzut. Apoi, țările cele mai vulnerabile sunt implicate în programe de asistență sau au solicitat astfel de programe, cum este cazul Portugaliei. Asta explică de ce nu l-am utilizat. În legătură cu restructurarea datoriei și mă grăbesc să închei, știți care e poziția noastră. Există aceste programe care au fost uh, uh, elaborate în, legătură, în, în uh, comun cu femeiul, ele trebuie aplicate, trebuie respectate, sigur pot fi revizuite în timp, pentru că lucrurile nu sunt bătute în cuie, însă programele există și trebuie uh, respectate. Trebuie să nu, nu trebuie spus încă de la început că ele nu vor funcționa, pentru că încă nu știm cum vor sta lucrurile. Mulțumesc! Acum, următorul coordonator, Dan Swinburne. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, foarte succint. Uh, v-ați referit la acest uh, fond împotriva uh, falimentului. Am întrebat și pe vicepreședintele CERS Uh, dacă considera că există destui bani în sistem uh, pentru a putea pune deoparte această sumă. Credeți că din punct de vedere al dumneavoastră, al Băncii Centrale Europene, ne puteți spune dacă există capital suficient la dispoziție uh, pentru că trebuie să ne gândim la toată, la impactul legilor de până acum pentru a opri constituirea acestui fond în cele 27 de state membre. Răspuns. Da, e exact motivul pentru care de la începutul uh, uh, tuturor discuțiilor privitoare la uh, impozitarea sectorului bancar am atras întotdeauna atenția, am spus că toate măsurile luate trebuie să se îndrepte înspre afectarea uh, sumelor în, uh, acolo unde sunt uh, cele mai de folos. Am spus în legătură cu aceste fonduri că majoritatea pârghiilor care, au fost, care există în statele membre trebuie redirecționate pentru o finanțare ex ante a, pentru acest tip de fonduri, care credem noi că sunt necesare, sunt un element de susținere și sunt un element foarte important pentru completarea cadrului de care avem nevoie pentru a ieși din criza financiară, criza bancară din Europa, pentru că, sigur că ă, managementul crizei și salvarea instituțiilor financiare e un element crucial pentru a ieși din criză. Și ă, pentru a îndeplini uh, principalul scop al acestor regimuri, și anume să reducem pierderile, că să reducem hazardul moral și uh, uh, contagiunea, să protejăm contribuabilii, toate elemente importante. Existența acestor finanțări ex ante, de aceea e foarte importantă. Acum, pe termen mediu și lung, opinia noastră este că această rețea de fonduri care va fi creată acum, conform propunerii Comisiei, dacă, sigur, vor fi, va fi aprobată, această rețea, spuneam, spuneam, de fonduri la nivel național ar putea uh, evolua spre un fond la nivel european care va ajuta foarte mult la soluționarea problemei foarte importante a uh, împărțirii poverii în cazul crizei unor instituții uh, transfrontaliere. Deci credem că, până la urmă, ar fi un mod uh, potrivit de a rezolva odată și pentru totdeauna această problemă, pentru că existența problemei constituie un obstacol în calea progreselor în ce privește existența unei supravegheri care să țină mai mult cont de perspectiva europeană și perspectiva unei contagiuni de la un stat membru la altul. Mulțumesc acum Sven. thanks a lot for providing us with Vă mulțumim pentru prezentarea raportului anual. de asemenea, vă mulțumim pentru prezența astăzi aici. Este foarte important să studiem activitatea noastră dificilă. Nu cred că aș vrea să dețin postul dumneavoastră la ora actuală. Aș avea două întrebări. În primul rând, Banca Centrală Europeană a luat măsuri destul de stricte pentru a face ca băncile, mai ales cele din zona euro, să aibă lichiditățile necesare. Am văzut cum Pe termen lung, răspunderea uh, față de conturile din obiectivul 2 a um, crescut. Așadar, aș dori să vă întreb cum anume ați reușit să faceți ca riscul aferent să fie asumat, dat fiind că piața evaluează diferit uh, documentele noastre marcate ca fiind uh, măsuri colaterale și aș vrea să știu dacă există o metodă de calcul referitoare la riscul asumat și cum anume se reflectă acest uh, lucru în conturile anuale. Văd că la pagina 233 menționați profitul și ați distribuit uh, profitul băncilor centrale naționale în ciuda riscului asumat. Ei bine, această distribuire toată distribuția profitului coincide destul de bine cu riscul potențial. Sau puteți răspunde la această întrebare dacă coincide cu, cu potențialul risc? De asemenea, ați scăzut rata dobânzii semnificativ în timpul crizei și acum ați făcut primul pas pentru a ieși din această situație. Totodată ne-ați explicat care este situația acum, și anume că deocamdată nu există semne ca rata coinflației să crească. Însă, am văzut că au crescut taxele și impozitele, au crescut prețurile la energie și la resurse. Și mă întreb acum, dacă crește totuși rata dobânzilor, fapt care va face ca părțile mai uh, slabe din acest uh, sistem, din sistemul zonelor să aibă de suferit și dacă uh, se merge pe această tendință? Nu cumva se intervine la nivelul definiției inflației? Oare nu ar trebui să analizați situația creșterii prețurilor uh, lichidităților? Asta mai ales date fiind presiunile inflaționiste. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, spune vicepreședintele, mulțumesc pentru întrebările adresate în ceea ce privește riscurile menționate în prima parte a întrebării. Riscurile sunt mai relevante în segmentul achizițiilor, pe piața programelor de securități. Avem în total 77 de miliarde implicate aici și programe de 60 de miliarde. În ceea ce privește obligațiunile private, e bine, nu doar activele în spate acestor uh, obligațiuni sunt uh, implicate, ci și băncile răspunzătoare de acestea. În ceea ce privește sistemul SMP, știm că acesta a ieșit uh, din vigoare și există acum programe alternative. Ce înseamnă acest lucru? Ne bazăm acum foarte mult pe implementarea cu succes a acelor programe care ne vor permite ca la final să asigurăm plata în cadrul uh, programelor, uh, în cadrul mecanismelor de stabilitate. Între timp vreau să vă spun că am primit plăți ale ratei dobânzilor din uh, partea actorilor vizați și discutăm despre mai multe sute de miliarde de euro. Un alt aspect extrem de important este uh, acela că suntem protejați de faptul că pe piața secundară am achiziționat produse uh, cu discount plus rata dobânzii. Și am crescut foarte mult prevederile, au crescut foarte mult prevederile noastre generale față de asumarea anumitor riscuri nu doar uh, că s-a dublat capitalul Băncii Centrale Europene, ci am ajuns să utilizăm foarte mult profitul anului trecut, astfel încât să creștem prevederile generale la mai bine de 5 miliarde de euro. Iată, o creștere semnificativă care poate să fie utilizată drept protecție față de riscurile ce pot uh, să apară pe viitor. Sigur că acest instrument, plus dublarea capitalului, în opinia mea, fac ca riscurile să fie acoperite pe viitor. Uh, într-adevăr, am distribuit profitul, dar foarte puțin, fiindcă mare parte din uh, profit a fost atribuit creșterii BCE. În ceea ce privește inflația, și ceea ce a spus noastră cu referire la coinflație și la situația diferențiată la nivelul zonei euro. E adevărat. Tratatul este foarte clar în ceea ce privește mandatul primar al sistemului. Și Sigur că trebuie să respectăm tratatul, să ne ducem la bun sfârșit mandatul, ținând cont de rata media a inflației în zona euro. Este o măsură inevitabilă care survine în toate uniunile monetare la nivel global. Și menționați coinflația. Un subiect extrem de relevant. Coinflația este acum pu- puțin mai mare de 1%. Dacă excludem energia și uh, alimentele procesate. Dar coinflația nu reprezintă un obiectiv al politicii noastre monetare. Statele Unite utilizează acest concept, fiindcă, în termeni de măsurători economici, uh, de măsurări economice, mă scuzați, se poate prezice rata, evoluția ratei inflației. Însă, acest sistem nu se aplică în mod egal în Uniunea Europeană, motiv pentru care nu ar fi indicat să luăm rata coinflației ca fiind obiectivul ultim al politicilor monetare. De asemenea, când uh, rata inflației crește, după cum am spus, uh, estimativul pentru aprilie este uh, de 2,8, știm foarte bine că persistă riscul unor efecte secundare Așadar, trebuie să ținem cont ce se întâmplă cu inflația primară, astfel încât să estimăm evoluțiile ulterioare. Și, în aceeași ordine de idei, uh, rata inflației rămâne uh, scăzută și, pe cum a spus și domnul Trișe, uh, am decis să mărim cota cu 25 de puncte de bază, dar Uh, nu mai mult de atât și nu alte creșteri. Mulțumesc, spune președinta. Uh, mai avem șapte minute. Ani și Eli sau cuvântul acum. Uh, aș dori să exprime vorbitoarele ambele întrebări pentru că apoi să oferiți un singur răspuns. Ani Podimata, mulțumesc, Sharon. Mulțumim foarte mult domnului vicepreședinte pentru intervenție. Am două întrebări foarte scurte, una ca follow-up la ceea ce a întrebat Jean-Paul Gozes cu privire la restructurarea datoriei Elene. Vă mulțumesc pentru răspunsul acordat. Ați spus că se neagă zvonurile, însă se insistă asupra acestora din cauza unor cercuri care obțin un profit uh, extraordinar din, de pe urma zvonurilor. Întrebarea este oare nu putem face chiar nimic? Nu, o problema nu sunt doar zvonurile și faptul că se insistă cu acestea. Problema este că aceste zvonuri subminează efortul dureros pe care îl întreprinde acum Grecia, prână cu poporul său, pentru ca finanțele publice să fie restructurate. Apoi, a doua întrebare se referă la decizia noastră luată de, uh, pe 7 aprilie de a mări rata dobânzii ABCE. Au fost exprimate câteva critici cu privire la această decizie, fiindcă revenirea, redresarea economică este în continuare fragilă și unii au spus că această decizie ar putea submina redresarea economică în sine. S-a spus de asemenea că decizia de a mări rata dobânzii a BCE face ca banii să se scumpească și din acest motiv se complică lucrurile și efortul de acum întreprins de țările aflate la nanghe economică este subminat. Ce părere aveți? Mulțumesc! Elisa are cuvântul. Mulțumesc pentru prezență, domnule vicepreședinte. Mulțumesc mult Băncii Centrale Europene pentru intervențiile pe care le-a făcut în timpul crizei. Am câteva întrebări. Mai întâi mă refer la situația Greciei. După cum s-a spus deja, situația se înrăutățește în ciuda intervențiilor. Iată care este întrebarea mea. Toate lucrurile indică că deteriorarea economică are de-a face cu activitatea operatorilor economici pe piața internațională. Pe termen mediu și lung, prognoza de creștere pare a fi mai mare decât consolidarea pe termen scurt, în urma măsurilor luate acum. Ce a făcut Troica în această situație, contrar uh, a ceea ce face femei în mod normal. Adesea, în dezbaterea publică, oamenii au început să vorbească foarte repede de un tipar de acțiune la nivelul statelor membre. Deci nu s-a mizat pe o soluție europeană. Trebuie să vedem cum anume sunt analizate soluțiile elene de Banca Centrală Europeană, pentru că avem și criza din Portugalia și știm care este poziția Portugaliei față de pachetul pentru guvernanța economică. Trec acum și la a doua întrebare. În testul de rezistență bancară, cum anume analizați dumneavoastră, cei de la BCE, problema datoriei publice și a activelor uh, băncilor naționale. Cum anume ar trebui măsurate aceste instrumente? Mulțumesc, spune președinta. Mai avem doar câteva minute la dispoziție. O să părăsesc uh, scaunul de la prezidiu, fiindcă trebuie să mă întâlnesc cu președinția maghiară, așa că îl rog pe Jean-Paul Gozes să preia funcția mea. Îmi cer scuze că vă părăsesc acum. Vă mulțumesc oricum încă o dată. Vă dau cuvântul și cedez locul lui Jean-Paul Gozes. Oh, yes. Uh, the floor is mine. Right. Da, mulțumesc. Ce privește restructurarea și zvonurile și situația dificilă pe care lucrează acestea, ce putem noi face? Ce putem face în această situație e să încercăm să consolidăm uh, percepția of the program that is being applied in, uh, in, in, in Greece. Credibilității programului care e aplicat în Grecia, pentru că uh, au existat importante ajustări structurale, dar în același timp au, s-au făcut și erori ca urmare a, a uh, reducerii veniturilor. Acum programul trebuie din nou accelerat și repropus ca să rezolvăm și problemele astea. Apoi, ce a anunțat guvernul din Grecia în legătură cu un program de privatizare îndrăzneț și de mari dimensiuni, acum aceste măsuri trebuie și uh, implementate și piețele trebuie convinse că așa se va întâmpla și că măsurile vor fi implementate în mod riguros, că asta ar contribui la uh, reducerea uh, ratei datoriei Greciei fapt care ar trebui și eu zic că va avea un impact uh, important în legătură cu evaluarea situației Greciei și posibilității ca acest program de ajustare în Grecia să se bucure de succes. Știm, desigur, că acest uh, program trebuie încă să fie aplicat. Dar asta nu se poate face peste noapte. E nevoie de timp. Gata, gata. E important ca să avem și să ne gândim și la perspectiva pe termen mediu. Guvernul uh, Elen ne va prezenta și uh, ne va uh, arăta că finanțele publice acțion, sunt uh, utilizate în direcția dispunerii de un surplus financiar. Și asta va contribui la stârpirea acestor zvonuri, deși uh, știm că e dificil, pentru că știm că toate au început uh, în luna octombrie anului trecut și asta putem vedea în indicatorii de piață, că după aceea uh, totul s-a modificat pentru că a existat această interpretare conform căreia programele europene uh, ar uh, implica o um, implicare mai mare a, a, a sectorului privat. Asta s-a spus la ECOFIN și apoi Consiliul European din decembrie a ratificat acest lucru, însă uh, rumoarea, s-a spus că rumoarea era falsă era una neîntemeiată, însă ă, totuși mass media a continuat să răspundească aceste zvonuri și toți au, noi am avut de suferit. Deci consolidarea credibilității programului și programul de privatizare sunt elementele esențiale ca să încercăm să îmbunătățim situația. În ce privește creșterea ratei și consecințele pe care le-ați menționat, după cum am spus, noi putem decide doar bazându-ne pe medie. Îmi completez răspunsul când ați detectat un anumit optimism în discursul meu. Asta se datorează faptului că, în realitate, situația asta de criză ce afectează anumite state membre nu a deturnat Uh, programul de redresare economică în Europa, în general. Acesta există, rezultatele încă sunt modeste, dar programul și tendința de redresare continuă și zona euro ca a înregistrat o creștere anul trecut, o creștere mai importantă decât ce ne așteptam noi. Uh, tendința continuă. În sensul acesta vedem că elementele de criză care persistă și sunt grave nu afectează redresarea în medie pentru zona euro, ceea ce este foarte important de subliniat. Pentru că crește și inflația. Dar, după cum spuneam, Poate de acolo deriva optimismul, elementul de optimism în, din discursul meu. Asta nu vrea să spun însă că criza s-a încheiat. În legătură cu întrebările doamnei Ferreira, sigur, e dificil întotdeauna să, ca în cadrul unui program de ajustare, să găsești echilibrul pentru că ajustările sunt necesare, dar trebuie să nu se facă prea mult. Și întotdeauna e posibil să se comită greșeli. Dar apoi eh, vă pot spune că instituțiile troicăi au examinat foarte atent situația. Sigur, se pot comite greșeli, greșeala e umană, dar lucrurile sunt examinate cât mai atent posibil. Acolo unde există probleme, se încearcă găsirea echilibrului între cele două obiective. Ați văzut că în cazul programelor deja uh, uh, puse la punct pentru Grecia și Irlanda, la sfârșitul, la finalul acestora, a existat previziunea conform cărea uh, o creștere pozitivă va exista deja după impactul inițial al măsurilor luate, care uh, este inevitabil. Sigur, acest lucru trebuie aplicat și cazului portughez. Noi ținem cont de, de experiențele din Grecia și Irlanda. Ce privește testul de rezistență, și uh, averile bancare, activele bancare. Noi am spus și anul trecut că nu ar fi corect ca autoritățile să definească ele însele ce uh, reduceri sau, ce, sau aplica uh, pentru uh, bănci, acesta ar, ar, acest lucru ar contrazice poziție, propria poziție. Ca, până la urmă, programele să fie, până la urmă, implementate cu succes și să nu se ducă la o restructurare, la o reînșalonare. Dar, în același timp, noi am oferit pieței tuturor informații, toate informațiile necesare pentru băncile de investiții, pentru ca investitori în general să poată face cu ușurință calculele. Asta se va vedea și la, uh, cu testul de rezistență. Pentru că se va vedea situația fiecarei bănci, se va vedea cât de matură este și cât de solidă este structura fiecarei bănci, astfel încât uh, se va putea foarte ușor calcula impactul. Mulțumesc, domnule președinte, că ați răspuns de precis întrebărilor care au fost adresate. Mulțumesc și interpreților că și-au depășit puțin programul, dar uh, trebuia să ascultăm și răspunsurile. Nu puteam să vă tai microfonul, mai ales că uh, sunteți și dumneavoastră portughez, cum este doamna Ferreira. Mulțumesc, ne reîntâlnim pe data de luni, 9 mai, ziua Europei de la orele 19 la orele 21 la Strasburg. Mulțumesc, domnule președinte.